Bon, mes chers collègues, si vous voulez bien vous installer. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Colegi, colaboratori, membri ai comisiei, vă rog să luați loc. Nous en arrivons au, au point 15. De notre... Ajungem la punctul 15 de pe ordinea de zi E un punct important, e vorba de planul multianual pentru stocuri de demersale din Marea Nordului și uh, exploatațiile de pescuit uh, care pescuit din aceste stocuri, care exploatează aceste stocuri. Am uitat domnului Van Dalen că atunci când uh, vorbește și are și uh, are și căștile pe urechi, vorbește mai tare, așa că toată lumea aude. Da, strigăte din sală, fără microfon. Tu fais le... D'accord. Je rappelle que ce rapport a... été. Reamintesc que acest raport a fost atribuit grupului socialiștilor și democraților și colega noastră Ulrike Rodust da, vorbitorul se întrerupe. Notre coleg Ulrich Odus, care a été nommé... Deci, colega Rodus a fost numită raportare. La reuniunea noastră din octombrie, comisia ne-a prezentat uh, propunerea sa, iar astăzi vom avea un, schimb, un prim schimb de opinii asupra dosarului și dau cuvântul uh, Urica. Vă rog, doamna Rodus. Uh, Mulțumesc, stimate domnule președinte. În primul rând, din punct de vedere general, știu că mai mulți uh, colegi așteaptă din partea mea o structură a acestui schimb de opinii. Eu cred că ar trebui să folosim timpul de astăzi pentru a discuta toate aspectele. Știu din discuțiile cu raportorii din umbră că mai există întrebări fără răspuns la câteva domenii. În ianuarie este primul schimb de opinii și atunci cred că ar fi bine să uh, prezint uh, oarecare structură. În ultima comisie, în ultima ședință, comisia ne-a prezentat uh, contextul referitor la planul multianual. Între timp, uh, am citit cu toții documentul, și știm despre ce este vorba. Am trimis uh, comisiei câteva întrebări suplimentare în urma ședinței de data trecută și după aceea citind documentul mi-am mai uh, mi mai dat seama că mai sunt niște întrebări pe care nu uh, la care n-am ascultat răspunsul până acum și aș aștepta și nelămuririle colegilor ce întrebări au, ce consideră că ar trebui să se îmbunătățească. Dar, în primul rând, vreau să mă adresez comisiei. Eu întrebasem în ce măsură, dacă nu se iau în considerare speciile pelagice, în ce măsură se poate abor folosi abordarea bazată pe ecosistem. pentru că avem această distinție a pescuitului între speciile demersale și pelagice, înțeleg că trebuie să se facă niște uh, restricții din motive practice, nu pot să exclud acest lucru, dar mă întreb cum anume um, cum ar trebui să se regăsească această abordare bazată pe ecosistem în uh, textul comisiei. Nu mi-e clar um, care sunt, cum anume sunt uh, prezente, ilustrate în text, interacțiunile. Și mai sunt și alte câteva puncte. La articolul 2, de exemplu, unde e vorba despre definiții și de uh, pe grupe. Și, de exemplu, există grupul acice, există specii pentru care nu există niciun fel de uh, restricții, dacă ar putea Comisia să ne facă o, să ne dea uh, o listă a speciilor care intră aici. La grupa 6, care sunt stocurile care sunt um, uh, vizate aici. Ce înseamnă uh, tipuri uh, interzise sau specii uh, interzise? De ce, grupele, de ce grupul 6 și 7 au fost introduse? și la articolul 2, alineatul 1, um, există um, niște specii care nu sunt, um, nu sunt um, pescuite în mod uh, tradițional și vreau să știu care sunt um, valorile acolo și care sunt măsurile de siguranță referitoare la biomasă. Aici, din nou, sunt mai multe necunoscute. La Moluște, de exemplu, se introduce zona 3A Vest, care în mod normal include Marea Nordului, Canalul de Est și Skagerrak, dar în propunerea comisiei se menționează doar zona Skagerrak. Asta înseamnă că moluștele din grupul al treilea pentru care există restricții la pescuit în Marea Nordului, care nu intră în grupul 1 și același lucru se referă și la cod. De ce se face această diviziune? De ce a apărut diviziunea 7D la cod? Pentru că la uh, Cambulă, de exemplu, apare aici uh, zona 3A, diviziunea 3A. De ce nu se include aici și zona 2A, unde de asemenea sunt uh, stabilite restricții? Și de ce zona vestică a Mării Baltice prin, și subdiviziunile 22-24, um, de ce apare această subdiviziune, de fapt, în limba de mare? Deci nu mi este clar care este zona acoperită de diviziunea 3A, dacă e vorba de o zonă comercială, deci diviziunea 3A și care este uh, diferența între diviziunea 3A și diviziunea 3A Vest. Și care este uh, legătura cu diviziunile din regulamentul uh, TAC. Deci nu știu dacă să spun zonă sau diviziune sau domeniu. Uh, Uh, din Marea Nordului. Vreau să știu dacă aceste noțiuni sunt um, utilizate în mod unitar în text pentru toate speciile. Um, la articolul 1, aliniatul 2, um, se vorbește uh, despre regiuni cu stocuri și grupări de stocuri. Din nou, nu mi-e clar ce, ce înseamnă acest lucru. Uh, deci nu sunt clare aceste informații. Um, vreau să știu uh, după, la, la un an după ce au început, au intrat în vigoare dispozițiile privind aruncările înapoi în mare, ce efect au acestea asupra planului multianual? Știu că a existat o evaluare a impactului și uh, vreau să știu care sunt problemele constatate. Articolul 4. Dispoziții ținte pentru grupurile 1 și 2 și, de asemenea, articolul 8, garanții pentru grupurile 1 și 2. De ce s-au preluat aici, s-au acoperit doar părți din Marea Baltică? Articolul 10, uh, capturile totale admisibile. Um, articolul 10, alineatul 2, um, nu uh, face o um, distinție foarte clară între limitele de captură pentru unitățile funcționale. Știu că am mai discutat despre uh, cantități până acum pentru specii care sunt importante pentru membrii comisiei noastre. Știu că sunt chestiuni tehnice, dar e nevoie de răspunsuri pentru că dacă nu, nu pot să elaborez, nu putem să elaborăm un raport uh, decent. Mulțumesc, Ulrike. Eu nu voi fi atât de tehnic uh, ca tine, că ai fost foarte tehnică. Vreau doar să reamintesc că în această dimineață am avut un schimb de opinii cu Comisia privitoare la atacuri și cotele din uh, Marea Baltică. Are importanță în cadrul reflexiei noastre generale în legătură cu planurile de gestionare multianuale și, din nou, regret că n-a fost de fapt niciun reprezentant al Consiliului și cu toți am regretat-o. E clar că stabilirea atacurilor și cotelor relevă de unica competență a Consiliului. Nimeni nu spune că nu e așa, dar planurile sunt uh, decise în uh, uh, co-decizie. Co Ales planurile de gestionare trebuie să permită să aplicăm obiective de randament maxim durabil ale PCP. Deci cadrul juridic e clar. Însă condițiile în care tacurile și cotele baltice au fost definite nu sunt clare. Parlamentul are nevoie de asigurări din partea Consiliului în legătură cu angajamentul său de a respecta pe deplin planurile de gestionare. Atunci când începem să lucrăm uh, la exploatațiile de pescuit de la Marea Nordului, trebuie să fie o încredere totală între noi, uh, că suntem parteneri colegiuitori uh, cu Consiliul. Vă spun, planurile de, gestio- de gestionare sunt uh, cheia de bolta a PCP, inclusiv la definirea cotelor și cred că pentru noi toți acest punct nu este negociabil. Deci țineam să o repet astăzi înainte de a intra în dezbatere. Acum întreb domnul Ghizeche, deci uh, raportul din umbră, dacă doresc să ia cuvântul. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und auch vielen Dank. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc doamnei Rodus, domnule raportor, pentru cuvântul introductiv și eu o susțin în abordarea dânsei. Ar trebui să avem astăzi o dezbatere generală, dar cred că ar fi foarte bine ca în ianuarie să putem să lucrăm cu o ordine de zi foarte concretă pentru a vedea, a identifica problemele concrete, astfel încât și raportorii din umbră să se poată pregăti. Eu salut propunerea comisiei pentru un plan de uh, gestiune pentru Marea Nordului care să fie foarte cuprinzător, pentru că, într-adevăr, acesta trebuie să garanteze pescuitul durabil uh, pescarilor noștri. Uh, E bine că se orientează uh, Comisia um, în funcție de planul pentru Marea Baltică și acesta a fost gândit uh, pentru mai mulți ani un compromis bun um, care să fie folosit ca punct de plecare pentru Marea Nordului. Însă trebuie să se ia în continuare specificitatea Mării Nordului, dar planul pentru Marea Baltică deja este unul foarte ambițios, consider eu. Deși reglementări care să treacă dincolo de acesta să fie și mai stricte, ei bine, nu le-aș putea susține. Câteva uh, elemente care ar trebui îmbunătățite din punctul meu de vedere. În primul rând, uh, se deviază de la planul privind Marea Baltică, de exemplu, prin înăsprirea regulilor. Propunerea pentru articolul 8 prevede mecanisme de protecție pentru cazul în care stocurile ajung uh, sub uh, nivelul, uh, sub un nivel sustenabil. Însă acestea sunt formulate chiar mai strict Uh, decât uh, cel din Marea Baltică. În Marea Baltică se spune că dacă mortalitatea um, scade sub anumit nivel, trebuie să se folosească um, coloana A pentru a stabili nivelul de pescuit care să, um, să reducă mortalitatea. Și dacă uh, stocurile scad sub niște niveluri critice, Aici se fac niște devieri de la măsurile de protecție din planul pentru Marea Baltică, lucruri pe care eu nu le înțeleg. Apoi, alineatele 4 până la 6 din uh, um, planul privind Marea Baltică nu au fost preluate deloc. Acestea definesc niște măsuri de protecție care uh, pot fi binevenite pentru pescar și pentru administrație pentru că creează certitudinea juridică necesară. Deci Um, apelul nostru este ca acest articol să se orienteze după articolul 5 din Planul pentru Marea Baltică. Și, din nou, um, alineatele 5 până la 7 din planul prin Marea Baltică nu au fost preluate și eu cred că sunt importante pentru că ele garantează, de exemplu, ca dacă e nevoie de Um, de modificarea intervalelor în calculul uh, mortalității peștilor, Comisia să poată să facă această modificare dacă uh, e necesar. Apoi, măsurile de compensație financiare în cazul unei suspendări uh, temporare a activității de pescuit să uh, poată fi puse la dispoziția pescarilor. Și acest lucru ar trebui să fie preluat, pentru că e vorba de o susținere prin uh, MFF. Și, la sfârșit, câteva recomandări și o întrebare către comisie. La anexele 1 și 2, um, cred că ar trebui să se gândească comisia la modalități de, um, de actualizare a uh, intervalelor de calcul, dacă este uh, necesar, dacă situația se schimbă. Apoi, articolul 2. Um, care se referă la diversele grupe sau grupuri de pești. Aici nu mi-e foarte clar cum anume se, pot, uh, se poate face uh, organizarea informațiilor atunci când se schimbă informațiile referitoare la un anumit grup și acest lucru afectează și alte grupuri de pești. Mă gândesc la grupul 5, de exemplu, unde nu este foarte clar care sunt uh, stocurile care sunt incluse în acest grup. Aici sunt mai multe criterii, de exemplu, sănătatea financiară. Um, deci ar trebui să fie clare criteriile pentru um, cuprinderea diverselor tipuri de specii. De asemenea, se face trimitere la uh, propunerile și la recomandările ICES. Um, grupul PP poate să susțină esența propunerii comisiei, însă e nevoie de mai, o mai mare marjă de flexibilitate și de o putere de a reacționa pe termen scurt. La, articolele, la articolele 5 și 6, de exemplu, e foarte clar că Uh, nu se poate aplica o abordare bazată pe precauție și pe niște uh, puncte de referințe fără să existe o cercetare științifică prealabilă. Și apoi, întrebarea este care este caracterul de obligativ, uh, gradul de obligativitate pe care îl au diversele recomandări ale Comisiei. Și vreau să rog Comisia să ne explice cum anume vrea să abordeze problema limitării gestiunii limitate a speciilor. Pentru că nu putem să ne imaginăm o, o soluție care să fie bazată pe limitare. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. Peter Van Dalen, dacă doresc să contă pentru ECR. Mulțumesc, domnule președinte. De voorbereiding grondig opzet. În primul rând vreau să mulțumesc uh, Ulrike Rodus pentru această pregătire atât de aprofundată. Și cred că va fi foarte bine să ne putem întâlni pe 29 noiembrie, pentru că e important să putem să ascultăm diversele comunități de pescuit și să vedem care sunt riscurile și oportunitățile pe care le văd um, în acest plan. Um, antevorbitorul meu S-a referit la speciile de blocaj, dar încă nu este foarte clar cum anume se va pune în practică această, um, această problematică a speciilor de blocaj. Aș vrea să aud din partea Comisiei ce anume dorește să facă în acest sens. Și mai am o întrebare care se referă la Merlan, care este în grupul întâi. Um, Comisia a spus, da, avem toate datele necesare, dar nu există puncte de referință MSY pentru Merlan și atunci de ce este încadrat în grupul 1? Asta e o întrebare practică și aș dori un răspuns clar. Domnule președinte, Vedem că acest uh, plan, această propunere referitoare la interdicția aruncărilor înapoi în mare va înlocui planurile existente. Obiectivul este să avem un interval cât mai amplu al, um, al MSY, al uh, producției uh, maxime durabile. Dar Aici uh, uh, e, informațiile sunt puse în coloane și uh, avem coloanele A și B, um, unde avem senzația că pe coloana A sunt elementele principale și pe coloana B sunt excepțiile, dar mi se pare că creează confuzie această împărțire pe coloane. Vreau să ne spună comisia care este relația dintre cele două. Și apoi, sunt sigur că tot felul de probleme. Mă surprinde ceea ce spune domnul Matu, care vorbește, lucrează la regulamentul tehnic și care spune că trebuie să vedem interacțiunile dintre um, elementele legislative și care vor fi care vor fi consecințele. Și Brexitul cred că va avea un impact important aici. Deci întrebarea uh, mea ar fi ce se va întâmpla oare la începutul anului viitor, când guvernul britanic va declanșa articolul 50 Cred că va trebui să fim foarte atenți și să ne asigurăm că suntem foarte bine pregătiți. Vreau să mulțumesc, uh, doamne raportor, încă o dată. Nils Torvald. Nils Torvald. I must say I actually love the way in which the report... Mulțumesc. Uh, cred că trebuie să spun că îmi place cum a abordat uh, doamna raportor acest dosar într-un mod foarte german. În primul rând a spus cu modestie că nu ne va oferi încă o uh, opinie structurată, o va face în uh, ianuarie, dar de fapt ce am auzit a fost o, uh, o perspectivă foarte structurată a tuturor uh, chestiunilor uh, și deci am să merg pe mâna ei și de data asta. Aștept răspunsurile din partea comisiei și apoi vom vedea cum vom proceda pe viitor. Mulțumesc! Merci, Nils. Mulțumim. Nils, doamna Hazekam, dacă dorește să ia cuvântul. Ja, ik ben nog steeds zeer bezorgd over het... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Am înțeles că există îngrijorări în ce privește planul multianual pentru Marea Nordului, pentru că e similar cu cel pentru Marea Baltică, însă cele două mări sunt diferite. Marea Nordului e o, specie, e o uh, zonă de mediu uh, specială, are uh, foarte multe specii, una din zonele care nu sunt protejate foarte bine. Se face acolo pescuit intensiv Așadar, uh, situația nu este foarte bună și nu este similară cu cea din uh, Marea Nord, Marea Baltică. Înseamnă că uh, mulți pești de mari dimensiune devin mai rari. Și acest plan nu, se, nu include nicio măsură specifică de protest, protecție pentru pești. Punctul uh, crucial este acesta. De aceea e important că atunci când e vorba de diversele categorii de specii, trebuie să ne asigurăm că toate speciile uh, sunt bine protejate, inclusiv speciile pelagice. Și asta și menționa raportarea. Principala problemă e că statele membre au uh, trei uh, opțiuni uh, de, în ce privește lupta împotriva uh, pescuitului excesiv. Mm, planul pentru Marea Baltică are condiții similare. Această similitudine mm, înseamnă că poate să intervine un abuz în cazul Heringului. Trebuie să ne gândim ce înseamnă de fapt randamentul maxim durabil. Eu nu cred că facem un lucru responsabil aici. Mm, am mai avea câteva întrebări pentru raportare. În articolul 4 avem excepțiile condițiile trebuie să fie mult mai stricte. Uh, nu ar trebui să există marjă de manevră pentru interpretare greșită și pentru utilizarea unor probe insuficiente pentru a îngădui uh, pescuitul excedentar. Și trebuie să uh, vedem ce se întâmplă cu planul pentru Marea Baltică, pentru că s-ar putea să se abuzeze la maximum flexibilitatea oferită. Și apoi trebuie să avem uh, cerințe mai specifice când e vorba de probele Uh, sau avizul oferit. Uh, e vorba de autoritățile, e vorba de autorități naționale care au făcut uh, cercetări de ultim moment, însă dacă nu au fost publicate și nu au fost evaluate uh, interpares, atunci astfel de probe științifice nu pot fi utilizate ca justificare de a îngădui pescuitul accidentar. Uh, ar trebui admise doar uh, probe, de exemplu, din uh, partea uh, ICES, care au fost deja publicate, doar asemenea probe ar putea fi admise um, pentru a justifica condițiile de la 4.4, dar chiar și în acele condiții, articolul 4.4 că ne mai dă trei excepții în care uh, se poate îngădui pescuitul accidental și asta, din punctul meu de vedere, e de neacceptat. Nu este uh, bine nici pentru stocurile de uh, pește și uh, nu este bine nici cu PCP în general. Și mai spun ceva, domnule raportoare, când e vorba de 4-4, din punctul meu de vedere, uh, spun că ar trebui să ne asigurăm că nu se practică deloc pescuitul accidental. Uh, și văd că nu există prevăzute măsuri specifice pentru a proteja Marea Nordului. Uh, Bruxelles și statele membre uh, pot uh, desemna zone specifice pentru populații specifice de pește. Articolul 8 înfățișează condiții specifice și spune că protecția trebuie să facă parte dintr-un plan anual și vreau să rog raportarea să ne spună dacă are anumite propuneri pentru protecția speciilor, să includă, dacă e posibil, asemenea propunere în raport. Mulțumesc pentru atenție. Merci. Ani? Mulțumesc. Ani Piric. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun ceva, doamne Hasekamp, și anume că trebuie să ni se permită să pescuim pești, pentru că oamenii trebuie să mănânce și sigur că trebuie să prevedem anumite condiții de protecție, dar eu cred că avem uh, linii directoare foarte bune în Biblia pescuitului. Uh, acum, dacă e vorba de planul multianual, uh, în țele de jos, la Marea Nordului, uh, am, am avut reacții foarte diferite Uh, se cere mai multă flexibilitate, regionalizarea este văzută cu bun, uh, Consiliul uh, consultativ ar trebui implicat mai mult, însă rămân și întrebări la care nu se găsește răspuns. De ce țintele sunt mai mari dacă stocurile sunt în stare bună? Avem 0,3% pentru moment, asta este cifra, însă ce impact vor avea măsurile tehnice uh, ca rezultat al Brexitului. Va reveni la asta. E important să ne reamintim că în uh, exploatații de pescuit, pescuit de tip mixt există mai multe stocuri care sunt pescuite și nu trebuie să ne concentrăm doar asupra unei specii anume. Asta însemnând că și Comisia și Consiliul trebuie să-și reamintească faptul că trebuie să uh, producă la timp un plan multianual să nu existe nici excepții de la obligațiile de uh, debarcare, pentru că asta însemna că peștii nu ar putea supraviețui, s-ar putea prevedea prea multe excepții, ceea ce ar cauza probleme și s-ar putea utiliza în mod abuziv acele excepții. Deci nu vreau să se repete greșelile făcute în trecut în la uh, uh, Marea Nordului și în Uniunea Europeană, introducerea obligației de debarcare este un subiect foarte sensibil. Vă spun că în țările de jos Uh, e lucrul care atrage cel mai mult atenția părților interesate. Poate în Regatul Unit sunt, uh, vor, vor fi utilizate ca urmare a Brexitului metode complet diferite. Nu știm asta. Trebuie să ne reamintim ce declarații au fost făcute de către organizațiile sau, și de către Ministerul Britanic al Pescuitului când, uh, a fost, când s-au referit la cote. Uh, Uh, companiile de pescuit din uh, țele de jos uh, au mare greutăți să înțeleagă această obligativitate de debarcare și nu prea le, nu prea le putem explica. Merci, Ani. Mulțumim, Ani. Acum Gabriel Mato. Sí, muchas gracias, muy brevemente. Gracias a la ponente, Mulțumesc și mulțumim raportarei. Uh, o singură chestiune, eu cred că acest plan este important, e de, cel de-al doilea după cel pentru Marea Baltică și cred că e important uh, ca precedent uh, pentru viitor. E vorba de faptul că lipsește problematica uh, exploatațiilor de pescuit de tip mix sau nu sunt tratate corespunzător la articolul 5, 6, 5 și 6, de fapt, ce se face de fapt e că pescuitul cu caracter uh, uh, principal se combină cu specii mai limitate pentru că se combină un tac insuficient cu obligația de debarcare. Poate nu e foarte grav aici, dar poate fi folosit ca precedent când vom stabili alte planuri în care uh, uh, exploatațiile de pescuit au un caracter mult mai mix. Deci ar fi uh, Uh, bine să atragem atenția asupra acestui aspect încă din primul moment. Și altă chestiune, articolul 9, ce privește măsurile de conservare, într-adevăr, dacă sunt uh, măsuri de corectare ca atare, ar trebui să se limiteze în timp sau uh, doar la momentul sau locul în care sunt aplicabile sau mă rog, putem vorbi despre timpul în care expiră în fine, e o chestiune minoră dar o, o putea uh, analiza la prezentarea amendamentelor. Mulțumesc! Merci, Gabriel. Donc, uh... Mulțumim, Gabriel, spune președintele și acum mai dorește cineva să ia cuvântul? Ian, trădește te Ian, ia cuvântul. Thank you. Um, Mr. President and colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Se pare că nu am uh, făcut prea multe progrese de la ultimul schimb de vederi. Nu vreau să mă lungesc, vreau doar să menționez uh, câteva puncte care vor fi o repetiție a ceea ce am spus data trecută. Sper că raportarea poate lua notă. Colegii au menționat Brexitul și e bine să ținem cont de Brexit în munca noastră, pentru că când și dacă se va întâmpla Brexitul, atunci va fi un fapt. Și majoritatea mare a Mării Nordului nu va mai intra în sfera de aplicare a PCP. Colegii au menționat și speciile de blocaj și e un alt aspect care nu e clar în propunerea Comisiei. Deci sunt asociații de pescari care spun că nici măcar nu se referă la acest plan. Și noi suntem cei de la care se așteaptă să rezolvăm și această problemă. Deci eh, trebuie să eh, spunem foarte clar că există o problemă serioasă cu aceste specii de blocaj și trebuie să se țină cont de ea în mod adecvat în plan. Și în final, a BCP sau politica comună a pescuitului modificată sau cum s-o fi spunând, cred că uh, există acolo temeri pentru luarea de decizie la nivel regional sau descentralizat. Deci trebuie să ne concentrăm în acest plan doar asupra uh, celor care trebuie făcute în mod absolut la nivel uh, european. Detaliile pot fi analizate și rezolvate la nivel regional. Că așa este, am reflectat mai bine realitatea la fața locului, că sunt multe diferențe de la sud la nord și în Marea Nordului, diferențe între diferitele sectoare și diferențe în funcție și de specii. Deci uh, trebuie să ținem cont și de aceste diferențe dacă dorim să avem succes. Merci, Ian. Y a-t-il d'autres demandes de parole avant que je passe Mulțumim. Înainte de la da cuvântul lui Bernard de la Comisie, mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu, deci are cuvântul Bernard Frize din partea Comisiei. Nous avons déjà entendu ce matin. C'est Bernard, c'est toi qui dois répondre Bernard, tu ești cel care ia cuvântul, nu i așa? Te rog. Thank you. Mulțumesc. On the, on the questions that were asked to us, uh... Ni s-au adresat anumite întrebări Doamna Rodu s-a întrebat uh, ce se întâmplă, ce se întâmplă cu compatibilitatea acestei propuneri <clears throat> cu abordarea bazată pe ecosistem mai ales în vederea faptului că la Marea Nordului există pescuit pentru specii demersale și pelagice. Propunerea noastră pentru acest plan de gestionare e una care se concentrează, după cum știți, pe pescuitul speciilor demersale. Avem o abordare bazată pe exploatațiile de pescuit, asta e baza noului PCP, sau noi PCP. Noi credem că principalele provocări, cum s-a menționat de mai multe ori, în a încerca să facem să funcționeze obligația de debarcare sunt în acest domeniu. De aceea e important să avem un plan aici Sigur că într-o lume ideală am uh, fi mers și mai departe și ar fi inclus și speciile pelagice, însă ecosistemul înseamnă practic uh, o specie de pește, mai cu altă specie de pește, sunt interacțiuni între diferitele specii de pește și sigur, cunoștințele științifice sunt și ele limitate, deci propunerea noastră se uh, concentrează pe ce poate fi cu adevărat determinat uh, pe baza cunoștințelor uh, științifice. S-au pus o serie de întrebări care se leagă de grupuri, grupări și aplicarea geografică a acestui plan. Sunt întrebări foarte bune și cu mare plăcere vă vom pune la dispoziție lista de specii pe care ne-ați cerut-o și explicații detaliate în legătură cu sfera de aplicare geografică. Bun, ca de dragul preciziei, uh, vă voi furniza hărți și material grafic, că nu o pot face acum oral. De, întotdeauna v-am răspuns cu mare plăcere. Sigur, încerc acum să revin la, notele pe, la punctele pe care le-am notat. Uh, v-ați referit la articolul 10 și dinamica interspecii, de exemplu. Uh, v-ați mai referit și la experiențele din primul an uh, al planului de alocare peste bord. Noi considerăm că ele nu schimbă nimic fundamental. Noi credem că punerea în aplicarea obligației de debarcare încă e pe calea cea bună. Credem că evaluarea de impact încă ne ghidează foarte corect pe parcursul acestei propuneri legislative. Sigur că, pe măsură ce câștigăm experiență, trebuie să ne bazăm pe ea și va fi important uh, să reflectăm noile informații în acest proces legislativ. Vă promit că așa vom și face, împreună cu noastră și cu Consiliul, desigur. Mai, mai, am primit mai multe întrebări în legătură cu relația cu planul de raportare care a fost adoptat deja. Comisia credem noi că a preluat elementele esențiale ale planului pen, eh, pentru Marea Baltică și le-a, le utilizat de această propunere pentru că erau piesele de temelie ale planului de gestionare pentru Marea Baltică. Credem că asta poate facilita discuțiile. Să nu începem să reinventăm eh, roata acum. E adevărat că există și detalii unde mai există omisiuni sau adăugiri, în fine mai schimbat pe aici pe acolo lucrurile, dar uh, asta pe baza evaluării noastre, a modului în care funcționează situația la Marea Nordului, care câtva e diferită decât uh, cea de la Marea Baltică. Sigur, problema mai strictă la articolul 8 și în articolul 9, asta e pentru că uh, e propunerea comisiei, aici e procesul colegislativ, de gata să discutăm cu uh, dumneavoastră. Acum ce privește MFF, uh, da, aveți dreptate, nu uh, vedem de ce n-ar putea fi inclus această clauză, dar trebuie să ne gândim, avem experiență de la Marea Baltică, sigur, banii de la MFF pot fi acordați, dar nu doar uh, Eh, pentru reducerea costelor, eh, cotelor. Trebuie să există o încetare a activității de pescuit, ca, la fel ca în Marea Baltică. Păi domnul că a mai întrebat dacă anexele pot fi adaptate rapid și uh, combinarea a diverselor specii cu diverse grupuri M-ați întrebat uh, ce să facem uh, cu situația specială de blocaj, dacă putem rezolva problema. Mai multă lume a întrebat uh, ce e de făcut. E unul din principale motive ale propunerii noastre, pentru că flexibilitatea pe care o propunem noi pentru a atinge randamentul maxim durabil e tocmai unul din instrumentele pe care credem noi că de care credem noi că avem nevoie ca obligația de debarcare să funcționeze în practică. E unul din principale scopuri ale acestei propuneri. Aș adăuga că mai sunt și alte elemente uh, avute, la dispoziție de către statele membre pentru a evita problema cu speciile de blocaj. Menționez, de exemplu, instrumentul flexibilității interspecii. Deci dacă pescuiești doar o singură specie, dar n-ai destule cote la dispoziție, atunci PCP care a fost adoptat în 2013 deja dă posibilitatea de a contabiliza în cotele alte specii până la limită. Asta este utiliz- posibil, n-a fost uh, utilizat de statele membre pentru mine, dar poate că ar trebui să fie așa, deci sunt lucruri care uh, n-au fost folosite, care pot fi folosite și trebuie să continuăm să uh, încercăm să convingem lumea și mai ales pe autoritățile naționale de pescuit și administrațiile naționale de pescuit. Domnul Fandal a întrebat ce se întâmplă cu grupul 1. Ce e Merlanul acolo? Da, am vrut să fim uh, destul de preciși pentru, cu date științifice ca să fie elegibil pentru grupul 1 și dacă nu e cazul, în cursul acestui proces, sigur că lucrurile vor fi modificate, dar în general se poate spune că avizul ICES uh, e unul bine documentat, dar poate lucrurile se vor schimba. Întrebarea care e relația între coloanele A și B din anexă. Vă pot spune că e exact aceeași abordare pe care am avut-o și pentru planul pentru Marea Baltică. Deci acolo n-a făcut decât altceva decât, de altceva decât o copie la Indigo. Apoi am fost întrebat în legătură cu articolul 4.4, e la fel ca la planul pentru Marea Baltică, din nou, și apoi ce se întâmplă cu țintele, asta deja am menționat, sunt cazuri limitate în care ar trebui adaptat puțin avizul științific aici eh, și propune să facem aceste ajustări eh, pe durata discuțiilor colegiuitorilor. Sper că am eh, răspuns întrebărilor. Sigur, vă stau la dispoziție, suntem gata să lucrăm cu dumneavoastră. Ar putea fi, după cum am spus, un precedent și pentru alte planuri de gestionare. Da, sunt uh, uh, sisteme de pescuit mixt în Marea Neagră și trebuie să avem și un uh, plan de gestionare uh, durabil al acestor uh, specii. Mulțumesc! Merci, uh, Bernard Fris, pour ces précisions. Mulțumim pentru aceste precizări. Ulrike, dorești să conchizi? Ja, vielen Dank und ganz vielen Dank. Mulțumesc, mulțumesc uh, foarte mult tuturor colegilor pentru idei, pentru propuneri. Ar fi foarte bine dacă ați putea să le transmiteți în biroul meu înscris, atunci uh, v-aș fi recunoscătoare pentru că aș putea să le prelucrez. Mulțumesc și comisiei Mă bucur că am avut până acum o colaborare foarte bună până acum și sunt sigură că aceasta va continua pentru că cu toții ne dorim un plan bun. Nu vrem să salvăm doar peștii, ci și pescarii și dacă avem tot timpul în fața ochilor acest obiectiv, atunci sunt sigură că vom face o treabă bună. Mai este o întrebare la care aș dori să ascult, ascult răspunsul și anume uh, uh, întrebarea lui Peter Van în referitoare la Brexit. Vă aduceți aminte că în ziua următoare, după referendum, am întrebat aici ce facem noi, Comisia de Pescuit, în această situație. Am întrebat și am trimis întrebări și comisiei. E clar că deocamdată nu s-a întâmplat. Brexitul atâta vreme cât nu se um, declanșează articolul 50, nu există un Brexit. Uh, și evoluția, mi se pare că e uh, uh, destul de uh, complicată, mai trebuie, bun, este această sentință, acum nu se știe cum vor uh, merge lucrurile mai departe, dar e clar că noi trebuie să facem o treabă bună. Sigur că trebuie să avem în minte și Brexitul când lucrăm, am fi naiv dacă n-am face-o, dar sunt multe lucruri pe care totuși putem să le facem și dacă în cele din urmă se va ajunge la Brexit, atunci va trebui să regândim o mie de lucruri. Eu știu că pescuitul, mă gândesc aici la pescuitul în țările de jos, de exemplu, am vorbit cu foarte mulți uh, pescarii noștri așteaptă acest plan de gestionare pentru Marea Nordului. Vor să știe cum vor putea să pescuiască pe viitor și cred că am fi neglijență, ar fi o neglijență gravă dacă am spune nu facem nimic, așteptăm să vedem ce se întâmplă. Mi se pare că e greșit acest lucru. Propun să lucrăm la acest plan și să luăm în serios uh, să lucrăm pe baza textului comisiei și dacă la un moment dat va veni și Brexitul, atunci vom vedea ce vom face și sunt sigură că ne vom descurca împreună chiar și în situația respectivă. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Rodus. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Vorbim despre punctul 16, prezentarea de către Digi Mare a unui studiu privind piața peștelui în Uniunea Europeană, ediția 2016. Vă reamintesc că acesta a fost publicat la uh, sfârșitul uh, lui septembrie și a fost organizat de Observatorul pentru Produse de Pescuit și ale Mării uh, din uh, piața europeană. Imediat îi voi da cuvântul uh, Comisiei pentru a prezenta pe scurt uh, acest uh, studiu. Cristian, uh, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. S-ar putea să fie un moment de poezie acum, după dezbaterea pe care tocmai am purtat-o în legătură cu planul multianual. Aș dori să încep, așa cum spunea domnul uh, președinte, reamintind anumite date uh, istorice, pentru că în acest context s-a născut acest observator, a fost un proiect pilot care a fost comandat uh, de Parlamentul European, care și-a dorit uh, acest observator. În 2013, Parlamentul și Consiliul au uh, decis că acest observator reprezenta un instrument indispensabil, prin urmare el a fost consacrat prin Organizația Comună a Pieței și acum totul funcționează. Și pentru a vă demonstra acest lucru, voi trece foarte repede peste două, trei elemente. Acesta este website-ul observatorului. Trebuie doar să știți că este disponibil în 24 de limbi, e ceva uh, rar astăzi și acest lucru merită subliniat. Acest uh, observator uh, permite obținerea de date și insist asupra faptului că acestor date sunt uh, furnizate în uh, manieră voluntară de către statele membre, pentru că vă reamintesc că legiuitorii au decis că nu vor exista noi obligații pentru statele uh, membre sau pentru industrie. Încă ceva, un diapozitiv pentru a vă ajuta să vizualizați diversele servicii care sunt oferite de acest observator. Există anumite publicații regulate și, după cum spuneam, um, există mai multe servicii care permit tuturor uh, utilizatorilor uh, să le folosească. Firește, ținta este industria noastră, dar, uh, de asemenea, toți decidenții pot să facă căutări personalizate. Și acum ajung la acest raport, raportul pe 2016, care nu este disponibil în 24 de limbi, doar în 5. Și acesta se poate regăsi de la sfârșitul septembrie online. Aș dori să încep făcând o prezentare succintă a situației economice a sectorului și aș putea începe cu nivelul mondial, iar Uniunea Europeană de aici reprezintă doar, 3, doar 3,2% din producția mondială, adică ne aflăm pe poziția a 5 -a după patru state din Asia însă putem uh, totuși uh, să notăm, uh, așa cum se regăsește în ultima linie din acest diapozitiv, că producția noastră a crescut cu 10% între 2013 și 2014 și 2015 și do, între 2012 și 2014 cu 15% cât avem producția mondială nu a crescut în această perioadă decât cu 7%. Încă ceva interesant, o caracteristică a pieței noastre e că rămânem uh, prima piață mondială pentru produse de pescuit și aquacultură, uh, chiar în fața Statelor Unite și a Chinei. Aici principalii furnizori rămân Norvegia și China. Norvegia pentru mai bine de 4 miliarde de euro, iar China pentru un pic mai puțin de 1 miliard și jumătate. Dar dacă vă uitați puțin la America Latină, puteți vedea că uh, la Ecuador sunt state mici, dar mari producătoare și mari exportatoare, pentru că exportăm ales creveți și ton sub diverse forme, uh, în valoare de aproximativ 1 uh, miliard de euro. O chestiune importantă e reprezentată de acest diapozitiv care ilustrează sursele de aprovizionare pentru piața noastră. Este vorba despre producția comunitară și uh, importurile, precum și consumul aparent și exporturile. Cum uh, graficul este proporționat, uh, puteți să aveți o idee foarte precisă. Uh, totul se exprimă în tonă, însă în volume corespondente. Uh, domnule președinte, putem interpreta mai dinamic uh, un astfel de diapozitiv, știind că între 2013 și 2014 aprovizionarea pieței a crescut cu aproximativ 650.000 uh, de tone și această creștere a fost alimentată în principal de producția internă. Și asta în ceea ce privește peștele mai ales. Îmi cer scuze pentru cifrele mari, vorbim uh, uh, de sute de mii de tone. Trebuie însă să reține faptul că Uniunea uh, Europeană nu este încă autosuficientă, nu a fost niciodată de fapt așa, și pentru a satisface nevoile consumatorilor, consumul nostru aparent, care peste 54 de miliarde de euro în 2014, acest deficit uh, se poate însă bine uh, acoperi. Dacă tot vorbim despre noțiunea de autosuficiență, e bine, aceasta este o noțiune adesea dezbătută în acest for sau în altele, iar aici avem un grafic care ne poate permite o interpretare mai dinamică pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Este vorba mai ales de evoluția acestei uh, rate autosuficiențe și putem vedea că în 2014 ne regăsim într-o situație apropiată de cea din 2015, uh, adică cu o capacitate de a proviziona piețele noastre care se află pe undeva la 50%. Deci 50% dintre produsele noastre sunt între ghilimele și repet um, de origine europeană. Însă, ceea ce nu ne arată acest grafic, dar ceea ce puteți regăsi în uh, raport, uh, vorbim despre mari variații de la o specie la alta și vă pot da câteva exemple. Suntem uh, foarte deficitari la produse precum cefalopodele și crustaceele, pentru că importăm 80% din ceea ce consumăm. Stăm puțin mai bine la produse precum tonul sau somonul, însă nu aducem decât 25% din peștele plat. Ca excepție de aici, putem spune că suntem exportatori neți uh, pentru micile specii pelagice și exportăm 25% din uh, ceea ce producem. Acum haideți să ne oprim puțin uh, asupra acestui grafic care compară trei aspecte, importurile și exporturile, și ceea ce numim schimburile intracomunitare. Acest grafic uh, prezintă un interes în sensul că ne permite să înțelegem um, din raport relațiile care există între aceste trei elemente. De fapt, dacă e să privim acest grafic, putem constata că uh, aducem de patru ori mai mult decât ceea ce exportăm. Însă, pentru aceeași perioadă, schimburile intracomunitare, adică între propriile noastre state membre, au fost identice volumului importurilor. E, practic, un element care pune în lumină importanța pe care o are piața noastră internă atunci când vorbim despre produse de pescuit sau acvacultură. Acum, foarte succint, câteva date legate de debarcări. În 2014, acestea reprezentau aproximativ 7,3 miliarde de uh, euro, cu aproximativ 4,5 milioane de tone, toate speciile la un loc. Asta ne reprezintă o creștere a volumului de aproximativ 6%, Același lucru se întâmplă și în ceea ce valoarea. E de reținut doar uh, un anume element uitându la acest grafic, și anume că Spania, Franța, uh, Italia și Regatul Unit împreună reprezintă 60% din debarcări. Uh, alte elemente poate importante uh, țin de acvacultură, iar aici, din acest grafic, putem să retragem trei informații utile, și anume că în 2014 producția de acvacultură a reprezentat peste 4 miliarde, a, a reprezentat aproape 4 miliarde, uh, de euro față de 8 uh, pe care le reprezintă pescuitul. Și aici observăm o creștere din 2013 în 2014, o creștere mai rapidă decât în domeniul producției uh, de pește. Uh, vorbim însă de o creștere mai degrabă în volum decât în valoare. Iar valoarea o puteți vedea pe tabel, mai ales în partea superioară dreaptă, care variază foarte mult între statele membre. Spania are peste 10%, iar Grecia doar 1%. Ceea ce nu ne spune acest diapozitiv, însă ceea ce poate fi regăsit în raport, e că acvacultura europeană prezintă niște cifre interesante și anume a generat un miliard de uh, euro suplimentari în 10 ani. Un alt aspect este că, ca și în cazul pescuitului, uh, vorbim doar de 3 Uh, state uh, membre, Regatul Unit, Franța și Spania, care împreună reprezintă peste 50% din producția de acvacultură. Iar în 2014 vedem că ele și-au uh, atins vârful de producție pe ultimii 10 ani. Asta nu reiese din, din grafic, însă principalele specii au fost somonul, dorada, midile și păstrăvul. Apoi, în ceea ce privește consumul, putem înțelege câteva uh, aspecte din acest grafic și anume consumul anual de pește pe locuitor uh, sporește și ajunge la aproximativ 25,5 kg. Dacă ne uităm la acest grafic, putem vedea că între Ungaria și Portugalia există o mare diferență. De altfel, Portugalia um, a înregistrat uh, o scădere a consumului pe per capita. În uh, Ungaria sau în Grecia acesta crește, dar există mari diferențe încă între state. Uh, mai e ceva uh, ce se regăsește în raport ce nu apare pe acest grafic și anume că aproximativ 25 uh, de kilograme per capita reprezintă uh, împreună 54 de miliarde în bani cheltuiți, ceea ce reprezintă din nou o creștere ușoară, dar sensibilă față de perioada anterioară. Și încă un comentariu în legătură cu repartizarea între statele membre. Spania, Italia și Franța reprezintă aproximativ 55% din cheltuielile de consum. Ele reprezintă doar 30% uh, practic din populația europeană. Speciile cele mai consumate uh, sunt tonul, uh, codul, somonul și uh, toate aceste produse reprezintă aproximativ o treime din consumul menajer. Alte fenomene interesante de reținut sunt următoarele. Cum spuneam și mai devreme, uh, vorbim mai ales despre produse importate sau total importate în cazul anumitor specii. Acum câteva cuvinte în legătură cu evoluția prețurilor uh, cu privire la consum. Un alt aspect uh, analizat în acest raport. E interesant să observăm că între 2010 și 2013 uh, prețul la consum pentru pește, pentru carne și alte produse alimentare a crescut în același ritm. Deci este prima parte a graficului. Însă, Uh, un aspect interesant pentru sector e următorul. Începând cu 2013, prețul produselor alimentare și ale cărnii au uh, scăzut ușor, câtă vreme prețul peștelui și-a continuat uh, tendința de creștere. Nu vorbim de prețul la kilogram, vă atrag atenția, ci de un indice pentru uh, perioada aceasta, anul 2010 reprezent, reprezentând punctul de referință. După 2013, practic, am văzut o decuplare în, în favoarea uh, peștelui și a produselor de pescuit. O ultim diapozitiv acum, domnul președinte, pentru a trage niște concluzii. Există mult mai multe informații de atât în raport, însă știind că în 2015 Europa uh, Peștele reprezenta 54 de miliarde de euro, că consumul de pește a crescut, căci este un produs care uh, satisface și interesează din ce în ce mai mult uh, consumatorii, că prețul la consum, și asta este bine pentru sector, a crescut între 2010 și 2015 și asta cu mai bine de 13% vorbim despre ceva absolut extraordinar uh, pentru un produs alimentar. Apoi știind că uh, sectorul alimentar, în ciuda uh, problemelor care există, în ciuda cotelor și așa mai departe, producția comunitară de pește a crescut între 2013 și 2014 și pentru a încununa uh, aceste concluzii, rata de autosuficiență ajunge la niște uh, niveluri istorice uh, scăzute sau ridicate în funcție de cum alegem să privim lucrurile. Domnule președinte, se mai găsesc și alte informații în raport, am făcut doar o selecție. Uh, nu știu dacă exact acestea sunt uh, elementele pe care doreați să le aflați, însă să știți că există pe hârtie în sală câteva exemplare acestui studiu, dar de altfel vă invit să consultați și acest site care este total gratuit. Și vă reamintesc că este foarte ușor de uh, utilizat. Pentru toată lumea. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule Rambo, uh, pentru această prezentare. Da, putem aplauda uh, pentru această muncă depusă. Sunt comentarii din partea colegilor, observații? Nu? Atunci vă mulțumim pentru această intervenție, dar nu înainte de aceasta, Werner, ai cuvântul. Da, la chiar m-a interesat acest uh, raport. Voiam să obțin doar niște informații în legătură cu producția mondială pentru uh, pescării și acvacultură. Nu știu dacă se pescăște suficient pentru a hrăni 6 miliarde de oameni de pe planetă, însă cred că trebuie să recunoaște că suntem un uh, mic jucător pe această piață. China devine, deține 38,8% dintre pescării și uh, agricultura în proporție de 38%. În regulamentele noastre vorbim uh, despre toate aceste condiții uh, stricte pe care încercăm să le punem la punct pentru a proteja stocurile de pește, însă mai avem asiatici, avem japonezii care au mult mai uh, mulți locuitori care sunt și consumatori de astfel de produse. Consumul mediu este de 24,5 kg de pește. E o sursă bună de proteine peștele iar peștele joacă un rol cheie în uh, lume. În Germania mâncăm aproximativ 20 de kilograme per capita. Dacă calculez atunci uh, lucrurile bine, asta înseamnă că vorbim de o producție de aproximativ 140 uh, de milioane de tone. Ceea ce m-ar interesa pe mine ar fi să știu cum va arăta situația dacă uh, ar fi să reflectăm toate acestea pe piața noastră? Nu mai vreau să adresez întrebări, pentru că nu vreau să profit de timpul dumneavoastră. Uh, Cristian, poți să răspunzi? Mărturisesc că n-am făcut toate adunările și nu am verificat toate calculele, însă nu văd exact legătura între piața europeană și restul lumii. Mă scuz. Bineînțeles, putem discuta și în bilateral această chestiune, dar uh, să nu uităm de aspectul extern aici. Avem niște acorduri de pescuit uh, pe care le încheiem cu multiple state, mai ales din lumea a treia. Uh, pescările europene au avut un rol important de jucat aici, au fost implicate în demers, deci ar fi interesant să primim mai multe informații în legătură cu asta. Ce răspundere avem noi în lume din această perspectivă? Domnul președinte, eu cred că va trebui să purtăm cândva o altă dezbatere pe acest subiect. Cristian. Da, am înțeles. Atunci când vorbim despre produse importate sau produse exportate sau despre producție comunitară, e bine, aceasta acoperă și uh, activitatea care ține de uh, navele care uh, uh, pescuiesc sub pavilion uh, comunitar. Deci, acestea au fost introduse în calcule. Așadar, atunci când spunem că producția comunitară este, mă scuzați, nu am chiar acum sub nas cifrele, dar este de nu știu câte mii de tone, deci vorbim despre, practic, o producție de 6,15 milioane de tone, uh, E bine, asta include și uh, activitățile navelor europene în ape internaționale, în afara apelor uh, Uniunii Europene sau în apele statelor terțe. Știm doar că la speciile pelagice suntem excedentari puțin pentru că um, exportăm 25% din ceea ce pescuim. Mulțumesc, Cristian. Foarte bine, spune domnul președinte. Iar acum, dacă îmi permite, să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul 17, o audiere publică cu privire la zonele marine protejate. Valorizarea biosității marine și a ecosistemelor pentru a promova economia albastră. Acesta este programul nostru. trebuie spus uh, colegilor dumneavoastră din uh, comisie, Cristian, uh, să încerce să respecte timpul. Uneori, e adevărat, suntem întârziere, alteori suntem înaintea programului, iar directorul general nu a sosit, deși trebuie să țină o prezentare. Așadar, vom face o pauză de 5 minute. Nu vă îndepărtați. Îl așteptăm pe domnul Delgado. Bon, les amis, même si M. Delgado n'est pas arrivé, on va commencer quand même. Stimați eh, prieteni, chiar dacă domnul Delgado nu a sosit, vom începe, iar trebuie să vă lua cuvântul după aceea. rog chemați pe colegii care sunt în fața sălii, pe hol. Dacă sunt colegi. Vorbim despre uh, o audiere publică cu privire la zonele maritime protejate și vă reamintesc că, că aceste um, AMP, cum le numim, uh, sunt foarte importante uh, pentru planificarea spațiului maritim. Ele pot garanta un echilibru între protecția mediului, firește, și activitățile umane pe mare. La această audiere vom vorbi despre rolul acestor zone maritime protejate pentru pescuitul durabil, care rămâne întotdeauna obiectivul nostru. Mă gândesc că vom putea începe imediat cu invitații noștri, care fiecare va avea la dispoziție 10 minute. Uh, îl voi ruga pe domnul profesor dr. Emanuel Gonsalves, Sau nu, domnul Delgado este aici? Nu, nu, nu. În... Zice domnul președinte, nu mai înțeleg nimic. Îi dăm cuvântul domnului uh, Gonsalves, uh, care este uh, profesor la Institutul Universitar de la Isabuna din Portugalia și care lucrează pentru Centrul pentru Științe Maritime și de Mediu. Se ia cuvântul. Bun. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, mă voi referi la situația actuală uh, a uh, zonelor maritime protejate și interacțiunile lor. Sunt multe definiții ale acest așa numitor MPA, uh, zone maritime protejate sau arii maritime protejate, AMP. E vorba de un loc conform definiției, unde există o zonă dată, protejată în scopul conservării totalmente sau parțialmente, inclusiv plante, animale, habitat, uh, e uh, subacvatică și reglementată de lege. Deci o zonă a oceanului în care uh, Uh, activitățile umane sunt mai restrânse decât în apele înconjurătoare în scopul conservării. Asta pentru a salvaguarda biodiversitatea marină și a avea pescuit uh, sustenabil. Deși mai sunt și alte obiective, de exemplu turismul. Motivul pentru care avem nevoie de asemenea zone AMP este pentru că oceanul se confruntă cu multe probleme. În ultima sută de ani uh, oamenii au avut un impact de neînchipuit asupra oceanelor și în anii recenți, literatura științifică a adunat uh, probe clare că noi distrugem uh, sistemele care susțin viața de pe planetă și uh, în ocean mai dramatic decât am fi putut prevedea din cauze bine stabilite, pescuitul excesiv, avizele științifice nu sunt urmate, Apoi uh, se, uh, sunt încă multe practici legale, pescuit INN, uh, aruncările peste bord sunt o problemă, flotele internaționale sunt foarte mobile, autonome, se mută de la o țintă la alta. Asta se întâmplă într-un context în care activitățile terestre de uscat răutățesc problema cu problemele agricultură, industrializarea, urbanizarea, probleme cum ar fi scurgerile de petrol, Uh, apoi deșeurile plastice, plastice polarea chimică sunt departe de a fi de rezolvate. Uh, sigur, schimbările climatice aduce noi presiuni, aduc no, uh, schimbările climatice aduc noi presiuni asupra mediului oceanului și sigur, variază și problemele în funcție de persoana întrebată, însă există un consens științific, lucrurile trebuie să se schimbe. Dacă vrem să simplificăm, iată, problema într-un desen, în, ultimii, în ultima sută de ani Uh, pescuitul sustenabil a fost înlocuit cu o, o, de o, oceane mai goale, exploatate de mult prea multe nave. E o perspectivă istorică esențială dacă ne dorim o bună gestionare a oceanelor. Față, de, față cu dispariția resurselor submarine, comunitatea internațională a stabilit ținte ca să uh, rezolvăm unele din problemele identificate prin uh, implementarea acestor AMP-uri. Uh, sunt și uh, zone, uh, sunt și țintele biodiversității. And now recently in the IUCN conference 30%. Currently, however... Actualmente, doar aproximativ 4% uh, din ocean sunt uh, AMP-uri, cu uh, mai puțin de 1% în zone în care speciile sălbatice pot uh, uh, fi conservate fără a fi pescuite, apoi specii cum ar fi rechinii, balenele rămân în mare parte neprotejate în habitatele lor, apoi aceste 4% au fost atinse doar în ultimii ani cu uh, desemnarea unui număr semnificativ de AMP-uri foarte uh, de, extinse, care cuprind jumătate din acest procent. Um, cele pe care le puteți vedea pe această hartă verde sunt așa numite zone în care nu uh, se pescuiește deloc și apoi altele sunt cu galben, sunt uh, AMP-uri uh, cu utilizări multiple, cu activități extractive, de exemplu. Însă, 94% din AMP-uri permit pescuitul, deci nu se protejează întregul ecosistem. După cum știm cu toții, o zonă fără prădători de top, care sunt primii care sunt pescuiți, uh, ton, uh, balene, delfini, uh, rechini, nu reprezintă un sistem durabil. So, what are we protecting? Așadar, întreb ce protejăm și cum măsurăm nivelurile de protecție în aceste AMP-uri beneficiile rezervelor marine în care nu se pescuiește sunt uh, bine dovedite. Ele au așa numit efect de rezervă. Uh, crește biomasa, densitatea, dimensiunile și diversitatea comunităților maritime în granițele acestora și contribuie la un efect de răspândire a acestei biomase în apele uh, înconjurătoare unde are loc pescuitul. Apoi vedem cu toate acestea că în majoritatea amperilor se poate pescui, deci există o, o normă reprezentată de protecția parțială și atunci trebuie să vedem ce anume protejăm, pentru că majoritatea amperilor sunt de utilizare multiplă și în zone multiple cu diferite reglementări. Asta merge de la cele mai puțin eficiente până la cele foarte eficiente ca să ne ocupăm de această chestiune, am dezvoltat recent un sistem de clasificare bazat pe aceste regulamente care permite să asociem scara impactului activităților în zonă, mediul marin cu nivelurile de protecție într-o anumită arie sau zonă. Esențialmente, punând împreună activitățile permise în uh, AMP-uri și zonele lor și uh, zonelor adiacente și impactul activităților, putem face o clasificare în conformitate cu performanța la care ne așteptăm. Nu pot explica acum în detaliu, dar vă stau la dispoziție, dacă doriți, cu informații suplimentare și cu acest sistem uh, ne-am dat seama că caracteristicile critice care afectează eficiența AMP-urilor sunt dimensiunile acestora, e mai bine să fie mai mari decât mai mici, apoi vârsta, adică uh, durata de existență, apoi uh, zonele protejate total sunt uh, mai bune, aduc mai multe beneficii decât cele protejate parțial, apoi regulamentul este cheie și trebuie să fie și aplicat și apoi prezența unei arii în care nu se pescuiește deloc, iată un rezultat interesant, o, o zonă de protecție par, parțială bine reglementată, apropiată de o zonă fără pescuit, performează mai bine, Apoi eh, contează și dacă sunt integrate sau nu în rețele. Așadar, rețele coerente și ecologice sunt eh, foarte importante la ora actuală și eh, ajută și la atenuarea efectului de sera. trebuie să vedem dacă uh, o zonă, o porțiune semnificativă, importantă din ocean este într-adevăr protejată. Trebuie să reformăm uh, practicile de pescuit. Acum ce se întâmplă cu Europa, dacă e pe calea cea bună, trebuie să discutăm. Noile tehnologii deja permit, de exemplu, să avem o abordare mult mai transparentă față de modul în care se face pescuitul în oceanele globale. Inițiativa Global Fishing Watch, puteți vedea o hartă uh, cu aceasta și uh, aceste instrumente permit ca întreaga societate să supravegheze activitățile de pescuit. Convenția uh, diversității biologice identifică zonele importante sau absența acestora pe ocean și putem vedea uh, unde sunt zonele în care ne-am putea concentra eforturile pentru a crea mai multe AMP-urile, astfel încât să garantăm că cele mai bune cunoștințe Uh, alimentează pe cei care au hotărârile. Starea actuală a mediului marin uh, ne arată că e nevoie de o acțiune urgentă de către decidenți, mai mult decât oricând până acum. Sunt fundamentale leadership-ul și viziunea și implicarea uh, societății civile, pentru că nu mai putem să continuăm ca până acum ar fi de nejustificat și de nescuzat avem uh, mai multe decât suficiente probe care ne fac să acționăm acum. Viitorul nostru va fi definit de schimbările climatice, după cum cu toții știm și înțelegem. Și uh, acestea vor afecta toate continentele și toate oceanele și impactul lor nu se va opri la frontierele apelor, de aceea trebuie să rezistăm la aceste schimbări. schimbări. Uh, oamenii de știință s-au gândit la măsuri ca să creștem șansele de succes, să integrăm refugiații climatici în rețeaua de AMP-uri, să susținem și să consolidăm practicile tradiționale și exploatațiile sustenabile, să includem noile tehnologii pentru conservarea strategică și decizii de management. Trebuie să facem mai multe și uh, mai repede ca să protejăm capitalul natural al oceanelor și practicile de pescuit să fie mai sustenabile, ca specii ca uh, cel din imagine, cel mai mare producător din imagine, să uh, continue să existe împreună cu ecosistemele de care depind. Mulțumesc! Herzlichen Dank, uh, Herr Professor Emanuel. Mulțumim, domnule profesor Emanuel Gonzagas, pentru um, prezentarea dumneavoastră. Continuăm uh, cu audierea publică referitoare la uh, zonele marine protejate, cum putem să folosim aceste zone pentru a uh, pentru a promova economia albastră. Și vom, acul, o, vom, îl vom asculta acum pe domnul uh, Van Brokoven, care este consilier politic și științific din țările de jos. Mulțumesc că m-ați invitat să iau cuvântul astăzi aici. Voi vorbi puțin despre implicațiile acestor zone protejate de pescuit uh, din perspectiva activităților de pescuit. Visnet este o asociație olandeză pentru speciile de pește demersale cu acțiune în Marea Nordului, o mare foarte productivă. Vorbim despre pescuit și atunci vorbim și despre uh, familiile de pescari, uh, echipamentele pe care le folosesc, precum și familiile lor. Vorbim de asemenea și despre protejarea uh, naturii. Voi încerca uh, să dau cât mai multe detalii, îmi permite timpul de 10 minute. În ce privește aceste zone, vreau să înțelegem la ce pot fi folosite, care sunt limitările, bineînțeles axându-ne pe Marea Nordului. În cea de-a doua parte a prezentării vă voi spune cum putem impact, uh, calcula impactul uh, excluziunii spațiale pentru uh, industria pescuitului. E clar că avem o trusă de instrumente la dispoziție și ar trebui să folosim mai bine această trusă și de asemenea purtăm niște dezbateri pe aceste subiecte. Speciile comerciale sunt acum uh, gestionate în baza atacurilor și în uh, Marea Nordurilor putem uh, vedea că aceste zone protejate nu sunt folosite prea des ca instrument în Marea Nordului. La ce sunt ele neapărat utile? E bine, pentru speciile de pești vulnerabile definite ca atare, câteva, pești, câteva specii de pești Păi bine, aici avem uh, câteva poze cu anumite organisme care intră în această categorie în uh, apele olandeze. De asemenea, uh, există anumite zone care sunt foarte sensibile la curenți sau la flux. Avem o poză aici care ilustrează exact o astfel de zonă. Apa poate să arate ca în fotografie în acele zone. Uh, trollingul pe fundul mării și alte activități similare au uh, efecte similare asupra uh, speciilor de pești, asupra habitatelor. Pentru acest sit Natura 2000 din largul coastei britanice, pescuitul este interzis pentru foarte lungi perioade de timp, iar comunitatea științifică are astfel răgazul de a cerceta această zonă. Cum putem interpreta uh, din perspectiva pescuitului toate aceste aspecte? Recent, un anume proiect a fost folosit uh, pentru a oferi uh, consiliere științifică pentru Uniunea Europeană. Așa se cuantifică, practic, constant efectele. Biomasa este o fracțiune a biomasei și permite stabilirea unui obiectiv care merită uh, Uh, păstrat. Aici avem un obiectiv de 0,9%. În cazul în care există anumite fenomene care produc o mai mare mortalitate decât se estimase, uh, urmează în aceste zone o perioadă de recuperare uh, care poate fi modificată pentru a putea să ne ajungem obiectivele țintă, nivelurile țintă. Sper atunci că reușesc să acopăr toate slide-urile în 10 minute. Haideți să mai detaliem aspectul anterior. Putem folosi această relație pentru a determina disturbanța critică, frecvența pescuitului pentru diverse uh, habitate și pentru instrumente de uh, pescuit care pot uh, păstra integritatea uh, fundului marin la anumite valori țintă. Vorbim pentru... Uh, vorbim aici despre Bintrol, unde avem uh, o valoare de 2,17 ori pe an. Cu acest echipament se poate păstra uh, integritatea zonei la nivelul țintă dacă se pescuiește de 2,17 ori pe an. Avem aici niște informații care urmează să fie publicate săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare într-o revistă de specialitate. Pot să spun că aici avem foarte mult spațiu de aglomerare. 90% din efortul din Marea Nordului uh, vizează mai puțin de 50% din toată zona. 37% din uh, fundul marin din Marea Nordului nu, a, nu poate fi uh, explorat cu trolere, traulere uh, pe o perioadă de 3 ani. Însă n-a fost simplu să ajungem la astfel de cifre, pentru că zonele de căutare necesită uh, identificarea zonelor de agregare a peștilor. Uh, zonele acestea duc la modificarea eforturilor de pescuit cu un efect uh, ecologic uh, de îmbunătățire eventual a situației în zonele protejate, dar poate de um, înrăutățire a situației în afara um, acestor zone. Vorbim despre un risc mare când se folosesc traulerele pentru că ele au cel mai mare impact asupra uh, mediului. E o problemă destul de des întâlnită și adesea omisă atunci când se elaborează politici. Nu mai intru în subiect mai mult, având în vedere că am o restricție de timp. Nu mai am timp decât să menționez și subiectul altor instrumente pentru reducerea impactului în afară de aceste zone protejate. De exemplu, folosirea unor instrumente de pescuit inovatoare. Beneficiul uh, utilajelor precum cele din uh, imagine e că pot fi folosite peste tot, nu doar în zonele protejate, ci uh, în tot spațiul de pescuit. Ajung la cea de-a doua parte a prezentării mele uh, acum. Din ce în ce mai mult, industriile pescuit se confruntă cu restricții spațiale, aceste zone protejate sau alte zone de dezvoltare energetică. Avem aici uh, hărți uh, cu aceste zone și cu rezervațiile naturale din uh, Marea Nordului. Există deci un uh, risc de a uh, pescui pe zone extrem de limitate, dar nu putem cuantifica cu adevărat impactul asupra industriei pescuitului. Putem doar să vedem uh, cum arată lucrurile din anumite perspective, pentru anumite domenii pe care avem cifre se pot folosi anumite tipuri de hărți, precum aceasta, pentru zona uh, de coastă a Angliei. Vorbim despre zone cu negru unde nu se poate proteja timp de trei ani, iar restul culorilor ne arată frecvența activităților de pescuit permise în zonă. Dar asta nu face distinție între diversele uh, vase din flotă. Încă un pas important în această direcție este uh, nivelul uh, individual al stresului și analiza acestuia. Acest nivel poate fi calculat, reprezintă procentul uh, debarcărilor anuale obținute într-o zonă. Există aici șase scenarii, diverse combinații între aceste zone care apar pe hartă aici. Se poate analiza impactul pentru diverse grupuri de pescari pentru toate aceste scenarii. Aici avem o parte din rezultate pentru Olanda, Danemarca și Germania cu un nivel al stresul indicat prin culori. Nivelul de stres este procentul uh, obținut uh, din uh, debarcări anual într-o anumită zonă. Sunt anumite zone unde nu au fost verificate în totalitate, însă datele pe care le avem pot fi considerate destul de rezonabile. Există impact diferit al diverselor scenarii și de asemenea și pe același scenariu uh, dacă luăm în calcul flote de pescuit diferite. Vorbim, de fapt, despre același rezultat aici. Practic, putem prezenta același lucru în două feluri diferite. Avem uh, nivelul de stres pentru porturi diferite. În Olanda ele sunt portocalii nu pentru că ne place portocaliu, ci pentru că le sunt uh, afectate mai mult decât flota germană flotele germane uh, din această privință. În cele din urmă, Mesajul pe care aș dori să rețineți este că efortul de pescuit uh, este foarte grupat uh, și spațiat, că anumite zone nu sunt uh, folosite pentru pescuit, iar aceste zone sunt destul de, de întinse, le sunt foarte importante pentru habitate, dar ce înseamnă asta asupra activități, ce, ce înseamnă asta ca impact asupra activităților economice? Apoi trebuie să folosim cel mai importante instrumente pentru a satisface cerințele existente, iar directorul meu spune mereu că trebuie să stabilim uh, exact motivele, momentul și locul în care ne decidem să conservăm. Apoi uh, trebuie stabilită și uh, o perioadă de, și o frecvență de folosire a traulerilor, ori pentru asta se elaborează anumite hărți. Modificarea fortelor de pescuit trebuie integrate mai bine în planurile de gestiune. Trebuie clar evaluat uh, impactul ecologic uh, și, de asemenea, pentru a nu închide anumite zone de pescuit. În cele din urmă putem folosi instrumente pe care le avem pentru a cantifica impactul asupra flotelor sau segmentelor de flotă și să o facem într-o manieră care poate fi cuantificată. Mulțumesc! Vă mulțumim, a fost foarte interesant, mai ales uh, pentru că ați analizat și Marea Nordului, pentru că tocmai am discutat um, planul multianual care include diverse tipuri de specii uh, pentru gestionarea pescuitului în Marea Nordului și asta joacă un rol important. Uh, și urmează acum uh, domnul profesor Henning von Notem, care conduce Um, unitatea responsabilă pentru uh, protecția naturii, protecția, protecția spațiului uh, um, zonelor marine, de la Oficiul Federal pentru Protecția Naturii din Germania, de, um, al cărui birou este aproape de casa mea în Germania. bine ați venit și aveți cuvântul. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc! English or in German, I in the end decided to speak in German. Uh, m-am gândit dacă să vorbesc engleză sau germană, dar uh, o să vorbesc germană. Deci vă rog să mă scuzați, dar am să vorbesc, să continui în germană, spune vorbitorul, așa cum tocmai a spus domnul președinte. Da, uh, de 25 de ani lucrez uh, pentru Ministerul Mediului din Germania în domeniul protecției mării la nivel național și internațional. Deci, inclusiv Oceanul Arctic uh, face parte din uh, sectorul pe care echipa mea îl acoperă în Germania. Dar astăzi mă voi focaliza asupra subiectului uh, zonelor marine protejate și efectele unor reglementări efectele pe care reglementările în acest domeniu ar putea să le aibă, ar, trebuia, ar trebui să le aibă și cum s-ar putea realiza aceste lucruri în Europa în următorii ani. Domn, colegul meu, domnul González, vezi, deja a menționat câteva puncte în uh, prezentarea dânsului. Vreau pe scurt întâi să recapitulez obiectivele principale ale zonelor marine protejate în Europa și în uh, întreaga lume sunt cuprinse în diversele convenții, HELCOM, OSPAR și Natura 2000. În primul rând, e vorba de protecția speciilor și biotopurilor, um, protejarea dinamicilor și proceselor um, naturale, protecția um, biodiversității în fața efectelor negative ale activității umane, construirea unui, uh, unei rețele ecologice coerente, Natura 2000 este un astfel de exemplu, și în cele din urmă, zonele maritime protejate, zonele marine protejate ar trebui să ducă la creșterea performanței și a rezistenței uh, ecosistemelor în fața în fața uh, problemelor cum sunt schimbările climatice, de exemplu. În engleză cuvântul este resilience. Zonele marine protejate au o serie de funcții pozitive care au fost uh, uh, demonstrate în um, zeci de publicații peste tot în lume. De exemplu, um, un efect al uh, zonelor marine protejate este faptul că numărul mai mare de um, animale uh, mature duce la uh, mai multe um, la creșterea numărului de ouă depuse și de puiet, care, de asemenea, uh, se extind și în afara regiunii respective. Um, acest lucru crește, de asemenea, diversitatea, crește biomasa, protejarea, deci, unei anumite zone. Um, vedem uh, cum uh, în zonele mai protejate apar în mod natural biocenozele, uh, de exemplu, problemele recifelor de corali se rezolvă prin faptul că nu se mai permite niciun fel de interferență în zona respectivă. Există de asemenea plante și animale care au un ciclu de viață foarte lung, care sunt mult mai prezente în zonele protejate și, de asemenea, în zonele marine protejate nu ar trebui să Uh, există niciun fel de capturi accidentale ale păsărilor, uh, mamiferelor, uh, um, ale anumitor specii de pește protejate sau ale broaștelor testoase. Asta din punctul de vedere biologic. Apoi sunt și efecte structurale. De exemplu, se recâștigă structurile tridimensionale pe fundul mărilor. Și acest concept de rețele a fost menționat deja de colegul meu. Aceste zone protejate um, au un impact doar dacă pot să interacționeze între ele într-o rețea, pentru că astfel uh, habitatele pot să fie protejate în mod uh, uh efic eficace și Natura 2000 este un astfel de exemplu clasic de rețea. Și în cele din urmă vreau să spun că nu există uh, doar un fel de uh, zone marine protejate. Uh, sunt foarte multe tipuri. De exemplu, um, există la, nivel, la nivelul organizațiilor internaționale în domeniu patru categorii de uh, zone protejate. Uh, de exemplu, Uh, unii consideră că aceste zone sunt zone în care pescuitul este interzis, sunt numite uh, no-take zones. Acest lucru este fals. Uh, um, pentru că um, există cel puțin 20 uh, de categorii diferite de zone protejate, unele care se referă la utilizarea acestora. Mai sunt zonele așa numite PSSA, zonele uh, deosebit de sensibile, um, unde um, pescuitul este restricționat într-un fel sau altul. Și mai există, de asemenea, și tipuri naționale, regionale, sau globale de um, astfel de zone. Dar aș vrea să vă spun ce am reușit până acum în Europa. Ne uităm la Marea Baltică. În Marea Baltică, Convenția de la Helsinki, ca organizație internațională, uh, a început uh, crearea unei rețele de zone protejate din 1993. Eu am condus acest proces vreme de 10 ani și există un obiectiv de 10% care a fost deja um, îndeplinit. Deci, deja în această zonă s-a depășit acest procent cerut la nivel global de 10%. Apoi există Convenția Oslo-Paris pentru Atlantic, pentru Atlanticul de Nord-Est, uh, Sigur, aceasta este o zonă mult mai mare și doar părți din această zonă reprezintă ape europene. Și aici există o rețea care a ajuns să acopere aproximativ 60, 6% din suprafață, dar dacă facem uh, dacă facem comparația cu um, Marea Baltică, ne dăm seama că, de fapt, e o zonă mult mai mare despre care vorbim aici. Uh, și uh, în jurul Azorelor, de exemplu, colegul meu Ricardo va recunoaște situația. Am, um, există acolo și zone din apele internaționale unde niciun stat național al Europei nu are o competență națională exclusivă și totuși acolo am reușit să facem ceva. Acum, la Convenția de la Barcelona nu m-am referit, aceasta există. În orice caz, toate aceste convenții uh, au primit mandatul de la guvernele uh, europene ca până în anul 2020 cel puțin 10% din apele regionale să fie protejate. Dacă vom reuși acest lucru, ceea ce este deja foarte uh, greu, acest proces are o noimă uh, dacă aceste zone, nu doar că, bun, le colectăm noi așa ca un fel de colecționar, ci dacă ele, într-adevăr, sunt, um, funcționează efectiv uh, și dacă sunt protejate efectiv. Și uh, aici este problema, pentru că dacă ne uităm la harta OSPAR, sunt zone care sunt în apele internaționale și dacă facem aici um, ne uităm mai atent, mai de aproape la ele, vedem organizațiile de pescuit care sunt um, uh, competente în zonele respective. De exemplu, pentru Atlanticul uh, de nord-est uh, există zone um, care sunt foarte bine protejate. Mult mai bine s-a realizat deci, acest lucru la nivel internațional decât uh, aici la noi în fața ușii. Și Asta e exemplul de care avem nevoie și noi, la noi acasă. Să ne uităm un pic la barometrul uh, Natura 2000, care a fost publicat uh, de către comisie. Uitați-vă la partea dreaptă ce e cu roșu ne arată de un, ne arată neajunsurile, adică unde statele membre sunt departe de a fi pus în aplicare um, dispozițiile directivei uh, în, de resort. Germania a fost uh, țara care a făcut-o prima dată, după aceea Danemarca, uh, Olanda și încă un stat european, toate celelalte sunt, din păcate, foarte mult în urmă. De ce? E bine, e ușor să răspundem la întrebarea aceasta dacă ne uităm la situația Germaniei, pentru că sună foarte bine și eu sunt mândru că am reușit să facem acest lucru, însă dacă mă uit uh, la ceea ce reglementăm noi în Germania, atunci situația se schimbă, pentru că în Germania avem 45% toate zonele acestea cu verde pe care le-am pus sub protecție în Marea Nordului și în Marea Baltică. Însă, aceste zone au o reglementare foarte redusă. Să rămânem la Marea Nordului, aici o zonă economică exclusivă a Germaniei înființată în 2006 și aici datele prin monitorizarea vaselor au fost adunate și aici vedem uh, flotele internaționale și flotele Germaniei care pescuiesc în această zonă. Sunt foarte puține zone, de exemplu, uh, uh coloanele navigabile uh, către Hamburg, de exemplu, unde nu se pescuiește, dar sunt, sunt zone foarte limitate. Dar nu vreau să vă prezint doar uh, situația privind pescuitul. Um, aici, de exemplu, m-am uitat la zona economică exclusivă și la toate activitățile economice um, și eu cred că situația, imaginea arată la fel pentru multe alte, și în multe alte țări, pentru că aici vedem, de exemplu, um, parcuri eoliene care în parte au fost deja construite, apoi um, conducte sau cabluri electrice care trec pe sub, um, pe sub mare, uh, apoi um, explorare pentru hidrocarburi, um, zone în care se fac exerciții militare și în cele din urmă uh, pescuitul. Și vedem că în aceste zone, mai ales în cele negre, unde uh, se trece de 10-15 ori pe an cu o traulă de fund. Deci vă dați seama că aceste zone nu mai arată așa cum arătau uh, acum 10 uh, ani sau mai de mult. Um, și acum dacă ne focalizăm din nou asupra pescuitului, vreau să vă prezint ce face Germania pentru a se pregăti pentru acest proces european. Am uh, desfășurat consultări la nivel internațional și ne uităm din nou la zona economică exclusivă a Germaniei. Toate petele galbene ne arată că acolo există sau ar trebui să existe niște măsuri de pescuit, conform propunerii noastre. E vorba, în primul rând, despre măsuri care se referă la uneltele de pescuit uh, care ating fundul mării, 55% din uh, zona maritimă protejată. Vrem ca secile de fund și um, plasele de încurcare să fie reglementate. Nu ar trebui să mai, uh, să mai fie permisă folosirea um, plaselor și a uneltelor care ating fundul mării în, uh, în aceste zone. Asta este deocamdată situația discuțiilor. E vorba de un proces internațional în care ne găsim și sperăm ca um, la începutul anului viitor um, să se prezinte um, documentele clare cu dispoziții uh, Există, de asemenea, regl um, reglementări în ceea ce privește pescuitul sportiv, care trebuie să fie introduse, astea sunt foarte controversate în momentul de față în Germania și de aceea, probabil, asta e răspunsul la întrebarea de ce încă nu am ajuns să facem, uh, să punem în aplicare toate uh, cerințele, pentru că e un proces, deci, foarte complicat și foarte multe țări, de fapt, sunt în faza aceasta de pregătire și în cele din urmă, vreau să ofer câteva idei pentru a reflecta asupra acestui proces al economiei albastre uh, pe care l-am formulat uh, ca moto în Europa de destul de mult timp. Dacă doriți uh, un pescuit durabil care să protejeze în același timp zonele marine și să Uh, permită o viață decentă a, uh, a tuturor pescarilor, atunci trebuie neapărat să se pună în aplicare în mod consecvent abordarea bazată pe ecosistem și principiul precauției. De asemenea, este absolut necesară o ajustare a capacității de pescuit și a efortului de pescuit. De asemenea, va fi necesară o selectare foarte strictă a um, uneltelor de pescuit. Um, Germania, noi am făcut eforturi și vrem chiar să um, uh, dezvoltăm noi unelte și sunt deja niște proiecte foarte bune. Apoi, o interdicție a aruncărilor înapoi în mare. Uh, trebuie să se pune în aplicare în mod consecvent uh, o interdicție a pescuitului, stocurilor de pește care sunt uh, supraexploatate, uh, așa cum s-au luat deja decizii în privința anumitor specii și trebuie să se oprească practicile de pescuit destructive care, care fac rău spațiilor, habitatelor marine și um, mamiferelor. Și în cele din urmă, ecologia marina, um, tradusă din germană, tradusă din greacă, veche, ar fi um, știința casei noastre comune. Acesta ne arată, deci, care sunt um, uh, limitele capacității de suportare a ecosistemelor uh, marine. Și acest concept al uh, economiei albastre poate să aibă loc doar în aceste um, granițe ale capacităților um, și ale rezistenței um, zonelor uh, marine. Pentru că dacă nu, stocurile piscicole din Marea Nordului, din Marea Baltică, ne arată care sunt consecințele negative pe care pescuitul, așa cum îl practicăm astăzi, uh, le are și de aceea, în încheiere, vreau să spun, protejarea spațiului marin, inclusiv prin spații, uh, zone maritime protejate, trebuie să se bazeze pe principiul uh, de bază al uh, precauției pentru ecosisteme și sper că acest concept să capete tot mai mulți adepți pentru că folosirea sigur că este importantă, dar aceasta trebuie să respecte limitele capacității uh, spațiului și ecosistemelor respective. Mulțumesc! Mulțumim, domnule, domnule von Nordheim. E într-adevăr uh, uh, avangardist uh, această abordare a guvernului uh, german care a hotărât în uh, 93 să declare 45% din apele sale ca fiind uh, ape protejate și se lucrează de atunci uh, la uh, punerea în aplicare a acestor hotărâri. E clar că numai împreună cu cei care folosesc marea se poate face acest lucru, pentru că, într-adevăr, um, exploatarea este un aspect important. Vom asculta acum pe doamna Samantha Burgess, de la biroul uh, World Wildlife Fund de la Bruxelles. As we've already heard... Mulțumesc, după cum am auzit deja astăzi, Viziunea noastră asupra planetei și asupra limitărilor uh, oceanelor a evoluat în ultimii 15 ani și a, așa a evoluat și înțelegerea noastră și probele uh, faptului că nicio zonă a oceanului nu rămâne neafectată de amprenta umană și știm asta din poluarea cu plastic în toate locurile, practic, din adâncurile mării până la suprafață, din sud până în nord. După cum am auzit, coastele și oceanele noastre se află sub o amenințare severă din partea supraexploatării, poluării, sedimentării, modificări în fizica și chimia sistemului, acidificarea oceanelor și destrucția, de, mă scuza, distrugerea habitatelor. Știm de asemenea că valoarea economiei oceanului e enormă. Un studiu condus de WWF în 2015 disponibil online, poate fi citit de oricine, ne arată studiul acesta că Eh, produsul anual economic al oceanului era de aproximativ 24 de eh, miliarde. Acest studiu a dus la un alt studiu mai exhaustiv de către OCDE, publicat eh, anul acesta, care are cifre asemănătoare, deci Iată că avem o prognoză și un, o modelare economică foarte bună în ce privește valoarea furnizată de ocean uh, în termen de bunuri și servicii care decurg din el. Și dacă vedem contextul global, economia oceanului e cea de-a șaptea, cea mai mare economie la nivel global. Știm de asemenea că noi nu gestionăm eficient acest, acest activ economic. Vedem uh, imaginea uh, de pe ecran, cifrele sunt dramatice. Am pierdut 500 de recifuri de coral, uh, zone mari, zone masive din mangro, de mangrove, de alge, resurse pe care le luăm din ocean, resurse alimentare, de care depind peste un miliard de oameni. De asemenea, știm de secole că comunități din întreaga lume au stabilit un fel de formă de protecție a zonelor de coastă pentru a salvgarda și a reconstitui uh, stocurile de pești. Am auzit uh, deja de la antevorbitor beneficiile zonelor maritime și știm că uh, aceste arii maritime protejate, dacă sunt uh, plasate în zona corectă și sunt uh, gestionate corect, cu implicarea comunităților locale, atunci uh, au capacitatea de a proteja și restaura habitatele marine, să crească rezistența la schimbări de mediu, să atenueze impactul activităților umane și al schimburilor, schimbărilor climatice. De asemenea, știm că zonele, aceste arii mai, mai protejate pot reconstitui stocurile de pești și le pot proteja. Deci WWF Eh, a fost activ eh, timp de ani de zile în aceste AMP-uri. Eh, există rapoarte pe care le puteți citi online cu probe pe care le-am colectat în Mediterană în legătură cu beneficiile pe care le aduc aceste arii marine protejate. Îmi pare că din imagine poate nu se vede bine, dar sunt exemple Uh, din Italia, din Torre Guaceto și insulele Columbrete din Spania sunt AMP-uri care ne arată beneficiile care pot decurge de pe urma acestor arii. Sunt beneficii enorme în ce privește stocurile de pește, efectul uh, pozitiv uh, se răspundește și asupra zonelor învecinate. Iată, e vorba de o zonă de 100 de km distanță de AMP-uri, apoi uh, crustacee, Um, homari, uh, sunt beneficii la o distanță de până la 4 km. Știm că uh, volumul de stocuri de pește crește și în afara AMP-urilor de până la 20 de ori mai mult. Uh, deci există beneficii importante, după cum vedeți. Apoi, WWF a efectuat un studiu în 2015, studiu comandat pentru evaluarea lor de coastă la zone, la nivel global și regional pentru a evalua beneficiile nete ale AMP-urilor cu scenarii pentru a extinde aceste AMP-uri la nivel global și uh, concluzia a fost că uh, beneficiile extinderii rețelei de AMP-uri uh, sunt uh, de, la un nivel de 24% și Uh, beneficiile sunt mult mai mari decât uh, cheltuielile, astfel încât e uh, de un, un scenariu foarte viabil din punct de vedere economic. Sunt soluții de la impact scăzut și biodiversitate scăzută până la biodiversitate înaltă și impact ridicat. Deci aceste scenarii au fost examinate pentru 10% AMP-uri și până la 30% de acoperire AMP-uri, în scenariul cel mai pozitiv Uh, rata beneficiilor totale pentru ex, extinderea MP era 20 uh, la, de 20 la 1. Deci, iată, un argument uh, economic foarte valabil pentru a utiliza MP-urile ca un instrument de creștere economică. The status in European seas. să ne întoarcem la mările europene. Avem aici un raport al Agenției Europene pentru Mediu publicat anul trecut și ne arată uh, probe în legătură cu gestionarea MP-urilor. Avem culorile uh, galbene și uh, roșii, ne arată că nu s-au îndeplinit încă obiectivele sau că rezultatele nu sunt cele așteptate. Săptămâna trecută WWF uh, a, emis un nou raport pentru Marea Baltică un uh, tabel care ne arată că punerea în aplicare a imperiilor la Marea Baltică ne spune că mai sunt multe de făcut. E adevărat că Baltica și-a realizat ținta de 10% de semnare, însă mai sunt specii și habitaturi neprotejate în Marea Baltică și strategiile de uh, gestionare nu sunt coerente sau nu există sau nu sunt eficiente și din punct de vedere ecologic nu sunt uh, uh, bine gestionate aceste rețele de AMP-uri. O, pro, o, o provocare este apariția uh, economiei albastre, așa numită economia albastră. Am văzut din prezentările anterioare conflictul potențial care poate apărea între diferitele sectoare um, nu doar în ce privește pescuitul, ci și în, în ce privește AMP-urile. Mm, avem aici uh, un model efectuat în numele WWF, uh, figurează în raportul pe care îl găsiți în spatele sălii și ne arată potențiala creșterea mai multor industrii cheie. Una din lucrurile cele mai evidente e că ă, pescuitul în, marea, în largul mării e deja la nivelul așteptat ă, și pentru viitor, deci mai loc de creștere, pe când în alte domenii, cum ar fi transportul, turismul, platformele petroliere, petroliere și eoliene offshore, se așteaptă să crească enorm. Și una din provocări când ă, privește acest model, modul în care va fi utilizat spațiul în mările europene și în oceane, la nivel global, e să vedem modul în care aceste diferite sectoare utilizează oceanul și putem să încurajăm două categorii, să încadrăm în două categorii diferite, cele care se bazează pe biodiversitatea, pe biodiversitate, pe specii și habitaturi, pentru a realiza beneficiu economic. Asta include turismul, pescuitul în largul mării și uh, valorile legate de conservare și apoi alte industrii care probabil vor crește în timp utilizează mediul marin doar ca uh, infrastructură. Deci aceste industrii se bazează pe un nivel înalt de biodiversitate, au nevoie doar de uh, fundul mării uh, și de apă pentru a transporta bunuri sau a, a, a avea energie eoliană offshore sau a extrage uh, energie din sol. Deci trebuie să vedem modul în care uh, contează biodiversitatea pentru fiecare industrie în parte și să ne asigurăm că dispunem și de uh, guvernământ și legislație pentru a proteja biodiversitatea și alte oportunități pe care le avem pentru a ne asigura că nu va exista pe viitor un conflict între aceste industrie diferite. E directiva pentru uh, planificare spațială în domeniul uh, marin. Iată o hartă care ne arată cum utilizează diferite uh, sectoare uh, Uh, Marea Mediterană a fost publicată în acest an. Uh, uh, vreau să mă scuzați dacă nu se vede bine pe imagine. E vorba de contracte de companii de gaze, petrol, rute de transport, care sunt liniile albastre, apoi AMP-urile, zone uh, sensibile din punct de vedere al mediului, zone pentru conservare, apoi zone planificate pentru energie regenerabilă, acvacultură, pescuit și vedem imediat uh, că poate apărea un conflict, e clar. E o mare foarte populată și foarte utilizată, deci trebuie să ne asigurăm că există un management eficient și coerent ca să avem o economie albastră sustenabilă, tot auzim vorbindu-se despre ea. Așadar, în concluzie, uh, AMP-urile sunt esențiale pentru a restaura și asigura sustenabilitatea pentru uh, baza oceanelor, însă avem nevoie de o, o abordare de guvernanță integrată a oceanelor cu o rețea de mpa uri coerentă ecologic, plus uh, o planificare regională marină, uh, pentru a proteja biodiversitatea marină și a avea o economie albastră sustenabilă. WWF a dezvoltat un set complet de principii pentru economia economie albastră sustenabilă. N-am avut timp să intru în detaliu în legătură cu aceste principii. Astăzi, însă, uh, vă stau la dispoziție ulterior ca să discutăm despre aceste principii și Uh, modul în care ele stau la baza creării de noi oportunități de planificare și economice pentru mările europene. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Dr. Samantha Burgess. Vă mulțumim, do- mulțumim doamnă dr. Samantha Burgess. Um, foarte interesant, uh, management costier și planificarea spațială maritimă, acestea sunt subiecte care sunt pe ordinea de zi, au fost deja și în comisia noastră și în alte uh, comisii. Planificarea spațiului marin va fi un subiect foarte important și pentru viitor. Și acum uh, urmează domnul Serge Garcia, care este președinte al grupului de experți pentru pescuit al uh, Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, IUCN. I am of Spanish origin and French by eu sunt uh, de origine spaniol, cu pașaport francez, deci vom vorbi în engleză. Prezentarea mea e legată de arile marine protejate și uh, zone de pescuit. Nu știu, n-am știut la ce s-ar fi referit ceilalți colegi. Am ales 4-5 uh, subiecte care mie mi s-au părut importante pentru acest domeniu și voi trece destul de repede peste ele. Uh, voi vorbi despre acoperirea uh, globală pentru aceste zone. Aș, e un subiect care a fost discutat uh, mult în ultimele săptămâni, pe folosirea lor pentru gestionarea pescuitului, chestiuni legate de guvernanță, uh, problema um, egalității și justiție și a distribuirilor și apoi aceste arii protejate și securitatea alimentară. Acoperirea eficientă, nu știu dacă puteți citi tot ce scrie aici, dar nici măcar nu trebuie să o faceți, acoperirea lor, recomandată de divers, uh, diversi cercetători în ultimii ani, ajunge de la 10 până la 60%, cu o concentrare uh, pe undeva pe la 30%. În 2010, după cum uh, știați, s-a solicitat acoperire de 10% acestor AMP-uri și altor zone uh, uh, să fie gestionate mai bine și toate acestea până în 2010. Procentul acesta, de fapt, poate fi uh, atins pentru anumite zone NTZ, dar nu și pentru celelalte. Uh, anul acesta, CBD uh, propune creșterea uh, procentului uh, și uh, să ne gândim la uh, niște zone no-take zones de 30% pentru a asigura conservarea. La acest uh, progres, pro, congres, uh, Uh, două intervenții uh, ale unor cercetători a fost uh, că e nevoie la un moment dat chiar de 50% zone marine protejate. Validitatea științifică și uh, utilitatea acestor obiective globale a fost fie justificată, fie criticată uh, de uh, pescari sau de cercetători. Uh, Oponenții uh, spun că aceste obiective globale au fost folosite și în alte domenii uh, și că ele reprezintă niște indicatori buni pentru performanță și că deja uh, au stimulat acțiunea statelor. Asta spun cei care susțin aceste idei. Ideea că o ținta de 10% este una provizorie și că există convergență uh, ale avizelor uh, în legătură cu astfel de procente, uh, e adevărat. Deja mare parte a zonelor acoperite de corali în lume sunt protejate. Zonele de arile marine protejate mari sunt mai eficiente din perspectiva costurilor decât cele mici, sunt mai ecosistemice și acoperirea mare este într-adevăr ceva necesar ca precauție și pentru a face față amenințărilor uh, mondiale. Uh, criticii acestor obiective spun că ele uh, sunt conduse doar de motive politice, că încurajează statele să numească repede și ieftin aceste zone, că ele nu vor mai fi atente la plan, planning-ul și gestionarea integrată și că acestor obiective le lipsesc datele științifice și că sunt mai ales dominate de reciful de coral, coral din statele în curs de dezvoltare din zona tropicală eh, și că eh, nu țin cont de ceea ce se întâmplă în statele în curs de dezvoltare. De asemenea, sunt eh, criticate pentru că nu țin cont de considerente sociale și economice, inclusiv de costurile de implementare și de oportunitatea acestor măsuri. Deci ele nu oferă multă protecție împotriva altor uh, amenințări globale, precum uh, poluarea sau degradarea uh, coastelor. Și că uh, probabil marile procente nu pot fi atinse în zonele puțin populate din, uh, marile, din, din anumite state ale lumii. De asemenea că ele sunt uh, desprinse de dezbaterea legată de celelalte obiective de dezvoltare ale uh, uh, mileniului și așa mai departe. Eu aș spune că aceste argumente ascund de altfel și o diferență de percepție între uh, cei care se ocupă de pescuit și cei care se ocupă de uh, conservare în mediul academic. Obiectivele mondiale, din păcate, sunt uh, uh unele care nu țin cont uh, de uh, gestiunea marină sau de procesul de guvernanță sau de desemnare acestor AMP-uri teama de obiectivele AMP la nivelul pescăriilor sunt dublate de uh, implicarea acestor zone în gestionarea pescuitului. Unele dintre argumente sunt că uh, aceste zone reprezintă investiții care au deci costuri și avantaje și altfel ele trebuie să uh, prezinte un mai bun raport între cost și beneficii decât situația pe care o înlocuiesc și că trebuie să asigure o tratament echitabil pentru toți actorii interesați. Pentru um, zonele unde nu este permisă captura, Um, trebuie să um, ținem cont de anumite fapte care sunt greu de demonstrat însă științific. Uh, costul direct uh, al zonelor protejate poate fi ridicat pe termen mediu și scurt și um, ni se demonstrează că se uh, încalcă adesea drepturile omului sau aspectele sociale. Uh, aceste zone nu sunt neapărat luate în calcul în ceea ce privește pescuitul la nivel mondial și că uh, pescuitul uh, în afara lor poate să nu mai fie eficient. De asemenea, există ideea că zonele fără capturi pot să fie eventual o a doua abordare încunată de succes dacă AMP-urile nu funcționează așa cum trebuie. Ele sunt utile pentru protejarea habitatelor vulnerabile. Este foarte clar că impactul AMP-urilor pe domeniul pescuitului trebuie analizat de la un caz la altul și că e riscant să generalizezi. De asemenea, trebuie evaluat uh, impactul asupra comunităților, care nu trebuie uh, ignorat. De asemenea, mai e nevoie și de anumite garanții. În ceea ce privește guvernanța, citesc doar citatul o zonă protejată inevitabil se articulează cu alte chestiuni care țin de guvernanță, precum drepturile omului, um, participarea și democrația. Cu alte cuvinte, cu exact substanța uh, cetățeniei liberale. Sunt chestiuni esențiale pentru luarea de decizii, pentru evaluare, pentru uh, definirea acestor zone și așa mai departe. În 2006 vă reamintesc uh, că, că uh, ICSF și uh, W.F.P.T. Uh, au descurajat uh, inițiative mondiale în ceea ce privește extinderea AMP-urilor. Pentru că aceste acțiuni au mutat comunități, le-au exclus, le-au alienat și așa mai departe. Mai recent, am aflat că conservarea este o preocupare globală, iar costurile sale nu trebuie plătite neapărat, în primul rând, de uh, populații rurale sărăcite. O astfel de abordare nu este durabilă, nici eficientă și, cu alte cuvinte, aceste zone protejate nu vor oferi uh, nici rezultate legate de comunitățile locale, nici uh, durabilitate regională sau bunuri publice la nivel mondial, ci ele uh, slujesc doar unor obiective uh, care țin de lumea uh, deja dezvoltată. În ceea ce privește AMP-urile și securitatea alimentară, există multe confuzii în legătură cu acest concept. Securitatea alimentară nu este principalul obiectiv al unui, unei AMP. Ehm, Există multe declarații pozitive oricum. Eu nu cred că AMP-ul ar trebui uh, analizate din perspectiva impactului asupra securității alimentare, însă cei care susțin AMP-urile folosesc argumentul că ele îmbunătățesc securitatea alimentară, printre altele, dar în acest caz nu există dovezi. După cum am spus, rezervele nu sporesc uh, direct uh, disponibilitatea și accesibilitatea alimentelor pentru populațiile locale, iar impactul final a, depinde de efectul de domino și de distribuirea uh, costurilor și beneficiilor acestui efect de domino către comunitățile locale, mai ales cele vulnerabile. Apoi, discuția legată de MP ține și de tipul de comunități la care ne referim. Dacă vorbim despre comunități dependente, rurale, sărace, uh, discursul este cu totul altfel uh, față de loc față de discuția legată de uh, municipalități uh, moderne și diverse de coastă. De asemenea, e important să purtăm discuția la nivel local, regional sau global. Uh, Uh, Consiliul de Securitate s-a gândit uh, la toate aceste aspecte acum câțiva ani și a conchis uh, că generalizările pot să fie foarte periculoase și că generalizările afectează pe toată lumea. Apoi, concluziile Vreau doar să spun că în ceea ce privește cifrele mondiale, există obiective mondiale folosite ca și ghiduri, dar ele sunt uh, irelevante la nivel local. Ori noi trebuie să fim hotărâți să folosim niște scenarii la nivel local, uh, mai ales și la nivel uh, național. În ceea ce privește utilitatea pentru gestiune, trebuie făcute multe eforturi pentru a îmbunătăți ceea ce știm despre impactul asupra gestionării. Trebuie să facem o analiză corectă a costurilor și beneficiilor și a distribuției. Vizește participarea este foarte importantă și asta trebuie să existe pentru um, a, ca lucrurile să funcționeze eficient. În ceea ce privește securitatea alimentară, toate analizele trebuie făcute atunci când avem de face cu populații vulnerabile, specificând niște obiective și analizând specific care este impactul asupra securității alimentare. mulțumesc, domnul președinte. Merci beaucoup, Monsieur Garcia, pour cette présentation. Mulțumim, domnule Garcia, pentru această prezentare. Mulțumim tuturor invitațiilor pentru contribuții. Acum, la cuvântul Umberto Delgado, director la DGMV. Ar fi trebuit să ia cuvântul înainte, dar în fine, nu e grav. Îi dau cuvântul acum, vă rog, domnule Delgado. 10 minute. Very much, Mr. Chair, and for allowing this opportunity to participate in this interesting discussion I will benefit from all these interventions. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a participa la această discuție, pentru a vă prezenta uh, perspectiva Comisiei asupra zonelor maritime protejate. Uh, sigur că uh, Mediul maritim este sub presiune continuă, după cum am auzit. Există impactul uman, uh, pescuitul excesiv, uh, Uh, industriile extractive excesive, schimbările climatice, toate acestea au un impact asupra biodiversității, deci limitele planetare care se aplică și oceanelor în pofida faptului că acestea sunt foarte mari, um, e bine, ne arată că nu suntem într-o situație foarte bună și mările regionale europene sunt cele mai productive. Uh, ele au um, o serie, oferă o serie vastă de um, servicii ecosistemice și uh, oferă ocupare unui număr de 5,4 milioane de europeni, generând uh, venituri uh, foarte importante, uh, venituri uh, economice de asemenea. Zonele maritime protejate sunt recunoscute la nivel mondial ca și un uh, instrument de conservare și sunt, într-adevăr, un astfel de instrument. Ele uh, permit reechilibrarea și refacerea sistemelor uh, maritime și am văzut uh, în Europa acestea uh, au la bază directiva cadru privind strategia pentru mediul marin și siturile desemnate prin uh, rețeaua Natura 2000 aduc o contribuție importantă. Se uită adesea faptul că zonele marine protejate pot să fie proiectate și gestionate și ca un instrument socioeconomic, pentru că sunt multe uh, beneficii socioeconomice care pot uh, fi oferite de zonele marine protejate dacă acestea sunt bine concepute, definite și gestionate. De fapt, uh, Comisia dorește să exploreze acest uh, lucru mai în profunzime. Am făcut deja un studiu pe care puteți să-l găsiți pe site-ul Comisiei, în care am pornit de la câteva cazuri concrete, studii de caz, pentru a colecta, a sistematiza și a um, analiza dovezile cu privire la aceste beneficii socioeconomice. În primul rând, un potențial pentru pescuit, pentru hrană, o zonă protejată, nu este neapărat o zonă în care nu se pescuiește deloc. Da, vor fi niște restricții, poate să fie proiectată, cel puțin parțial, ca o zonă închisă pescuitului, dar în esență aceasta permite um, existența peștilor uh, maturi și femelele mature sunt necesare pentru a avea mai multe ouă, mai multe larve, mai mulți uh, puieți. Și uh, se, va, se vor multiplica foarte mult, deci uh, um, aceste forme de, de reproducere, practic. Apoi, mai este o contribuție la reducerea efectelor schimbărilor climatice. Anumite ecosisteme stochează uh, mult din ceea ce poate fi numit uh, carbon uh, albastru uh, și dacă zonele protejate um, permit și acoperirea unor astfel de zone mai mlăștinoase, atunci uh, captează, vor capta și stoca carbonul. De asemenea, anumite ecosisteme se descurcă foarte bine, uh, cum ar fi zonele sărate mlăștinoase, um, sunt zone pe fondul mării unde se pot stabiliza sedimentele, și se pot uh, și acestea pot să aibă un efect asupra impactului uh, furtunilor, de exemplu, sau altor uh, fenomene naturale, ceea ce reprezintă beneficii de costuri în gestionarea fenomenelor naturale. Apoi, să nu uităm că 0,2 milioane de euro uh, Uh, sunt de oameni în Europa sunt um, angajați uh, în um, zonele maritime, în activități recreative și um, aceasta poate să crească. Există și un anumit uh, potențial al activităților uh, biotehnologice, um, pentru că există anumite utilizări biotehnologice ale zonelor maritime protejate și există și niște beneficii sociale mai uh, vaste, și anume oamenii vor prefera zonele marine protejate pentru motive culturale, de identitate, de motive emoționale. Um, deci, e important să cunoaștem aceste beneficii, pentru că ele, pe de-o parte, cresc acceptabilitatea desemnării zonelor marine protejate și, de asemenea, cresc potențialul um, de a capta, deci, potențialul de beneficii pe care îl pot aduce zonele marine protejate. Deci eu un câștig pentru toată lumea, dar acest lucru nu a fost întotdeauna Așa. De ce atât de multe ori am văzut o rezistență sau conflicte sau chiar respingerea clară a zonelor mai neprotejate? E bine, acest lucru merge dincolo de acestea, se referă la zonele protejate în general. E bine, cea mai bună modalitate de a menține uh, integritatea ecosistemelor este colaborarea cu cei care utilizează uh, marea sau uh, pământul. Și am văzut clar din experiență că e nevoie de un mai puternic angajament uh, al părților interesate. Deci implicarea părților interesate, mai ales a pescarilor, în gestionarea și desemnarea zonelor protejate este foarte importantă. Dorim să încheiem rețeaua zonelor marine protejate la nivel european, unde se vor acoperi lacunele rețelei Natura 2000 și în același timp vrem să crească planurile naționale de gestiune um, cu implicarea concretă a pescarilor uh, din zonă. Și poate în final, încă o observație. Am văzut uh, multe incertitudini, provocări metodologice care pot să apară atunci când vorbim despre zonele marine protejate și de serviciile de ecosistem pe care le pot furniza. Deci pentru a îmbunătăți baza, de, baza științifică, E clar că e nevoie de date. Avem o inițiativă în curs uh, care cartografiază ecosistemele și serviciile ecosistemice și la nivelul oceanelor și dorim să uh, consolidăm aceste cunoștințe pentru gestionarea viitoare, pe viitor, a zonelor marine protejate. În final, oceanele sunt mari, ele sunt sub presiune, au mare potențial de creștere albastră, dar acest potențial trebuie să meargă mână în mână cu o protecție crescută a zonelor marine. Pentru că se poate, poate să existe dezvoltare economică protejând în același timp zonele marine și zonele marine protejate pot să ajute în acest sens. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Delgado. Mulțumim, domnule Delgado. Dacă colegii doresc să ia cuvântul, Ani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 um, la nivel terestru. Și sunt foarte multe organizații care spun că acest impact este semnificativ. Am văzut ce li s-a întâmplat fermierilor. Atunci când um, avem de-a face cu forțele economice și cu oportunitățile pe care le au uh, um, agricultorii, e bine, aceștia nu au uh, oportunități. Noi primim foarte multe scrisori la Envy de la diverse organizații și da, am primit foarte multe informații interesante astăzi, dar e nevoie de echilibrul just pentru a atinge obiectivele noastre, pentru că domeniul pescuitului este unul care trebuie să găsească un echilibru bun și pentru pescuit și pentru mare. Am o întrebare referitoare la sectorul pescuitului. Credeți că mesajul dumneavoastră este transmis bine? Pentru că multe dintre organizațiile pentru protecția naturii spun că vorbesc în numele tuturor uh, celor uh, din zonele rurale. Noi lucrăm cu lanuri de gestiune și cetățenii ne întreabă, bun, dar ne întreabă cum s-a ajuns la asta, că nu asta era obiectivul și nu vrem să ajungem la același lucru în domeniul pescuitului. Merci, Annie. Madame Rodus. Mulțumesc, doamna Rodus. Da, Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult tuturor uh, experților și comisiei. Vorbim aici, în esență, în Comisia pentru Pescuit tot timpul despre faptul că e nevoie de zone protejate. Știm că numai în aceste zone pot să se refacă stocurile piscicole și Toată lumea care se pricepe ne spune dacă se desemnează o zonă marină protejată, atunci uh, rezervele de pe, rezervele piscicole se refac. E vorbesc despre pescuit, că despre asta vorbim noi aici. Um, dar de ce nu reușim să convingem sectorul pescuitului de aceste beneficii? Pentru că expunerile au fost foarte clare și azi, dar atunci când vorbim cu pescarii, nu vor să audă nimic de asta. Ne spun, nu, nu, nu, nu, am nevoie de această zonă pentru pescuit și um, domnul Nordheim a spus mai devreme că avem o problemă masivă cu um, pescarii profesioniști care um, pescuiesc cu bărci în Marea Nordului și care nu sunt uh, dispuși să renunțe nici măcar la un metru. Nu sunt uh, uh, dispuși să renunțe nici la recife, care sunt zone foarte, foarte sensibile și importante. Și eu mă întreb din nou și din nou și fac toate eforturile în discuțiile cu, cu pescarii. Oare ce greșim noi? Ce greșim noi? Pentru că lumea științifică și în comisie și în Parlament ne arată care este situația, dar noi nu reușim să le explicăm persoanelor um, afectate că este în, în avantajul și nu în dezavantajul lor. Eu nu știu ce am, aș mai putea să fac și aș vrea să știu ce sfat uh, îmi dau uh, experții. Poate că vorbim uh, limba greșită pe care pescarii nu o înțeleg. Nu știu dar e clar că trebuie să putem să facem ceva pentru că dacă nu, până la urmă totul o să se înnăruie. Ricardo Serrao Santos. Și acum Ricardo Serrao Santos. Uh, mulțumesc uh, și vreau să mulțumesc uh, tuturor invitațiilor pentru că au luat cuvântul Eh, și au spus lucruri foarte interesante. Sigur, au dat, au dat răspuns apelului Comisiei pentru Pescuit și e important să avem o viziune cât mai eh, largă posibil la tot ce înseamnă eh, arile de biodiversitate marină și toate zonele de protecție a ecosistemelor. Există o serie de inițiative în materie de planificare. Consider că directiva pentru strategia marină este o directivă fundamentală pentru a încadra cadra în mod adecvat tot ce ține de stimularea economiei albastre. S-a vorbit mult de uh, despre obiectivele pe care trebuie să le uh, îndeplinim pentru a ne putea proteja eficient oceanele în ce privește coerența. Eu aș dori să se fi vorbit și despre coerența în distribuția arilor sau zonelor mai protejate, pentru că Uh, ce se întâmplă? Fiecare regiune vrea să atingă țintă de 10% și se uh, aleg zone care poate nu sunt cele mai adecvate. Cel mai rău uh, lucru uh, și, și motivul principal pentru ca o arie maritimă să nu, protejată să nu Uh, funcționeze bine, e să fie desemnată de dragul de a o desemna pentru a apărea statistici, ceea ce nu e bine deloc. Studiile științifice care s-au uh, efectuat ne indică faptul că aceste zone uh, furnizează multe beneficii economice și pentru mediu și acum aș mai spune ceva. Uh, aș vrea să întreb pe domnul Gonsalves dacă consideră că există o coerență în rețeaua AMP în Europa, dacă acestea au fost desemnate în mod coerent. Doamna Burgess de la WWF uh, pentru că domnia s-a a spus că e nevoie urgentă de politici de acest uh, fel uh, de, pentru economia albastră, pentru că această economie va deveni din ce în ce mai importantă. Trebuie uh, examinată situația și cu ochi critic, pentru că se referă la activități la Marea Mediterană. Aș întreba ce se va întâmpla cu Marea Mediterană ținând cont de toate aceste activități economici care se întreprind la Marea Mediterană. Sunt activități uh, care se extind la infinit, se pare. Ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu ecosistemele uh, care sunt din ce în ce mai afectate? Apoi, în ce privește spusele domnului Van Broekhoven, eu aș dori să spun următoarele. Sunt uh, două lucruri pe care nu le-am înțeles, poate. Dumneavoastră ați spus că efortul de pescuit se stabilește în funcție de un criteriu de clustering, de grupare. Uh, Acum n-am înțeles exact ce vrea să spun asta. Că majoritatea spațiului sau cea mai mare parte din spațiu deja este uh, protejată. Ați mai spus apoi, domnule, că trebuie să evităm să existe zone de pescuit uh, foarte intensiv. Asta se poate aplica Mării Baltice. Însă, asta este o strategie aplicată al contrariu. În uh, Oceanul Atlantic s-au creat arii marine protejate în zone cu mare impact uh, asupra pescuitului tocmai pentru a se încerca recuperarea acestora. Deci uh, nu s-a putut uh, pescui în zone determinată timp de numeroși ani. Acum, în uh, Germania s-a făcut o experiență foarte interesantă anii 80, apoi uh, s-a mai făcut un experiment în Oceanul Pacific și s-a văzut că în zonele afectate nu s-a putut asista la o capacitate de recuperare în decursul la unei, unei perioade de 40 de ani analizele de anul trecut uh, și uh, din uh, uh cursul ultimilor ani nu demonstrează. acest proces, eu juc că referiu că uh, períodos de recuperare de fundos marini se arrasto de fundo. Vreau să spun că ne referim la uh, perioada de recuperare pentru zonele unde sunt folosite traulere. Da, după câțiva ani sunt recuperate aceste zone, dar am văzut că nu întotdeauna funcționează asta în uh, zone mai complexe. Deci atunci când vorbim despre uh, zone cu recifuri de corali. Sau în zonele unde există bureți de mare. Și cred că mă opresc aici deocamdată. Sper că poate puteți da feedback în legătură cu aceste aspecte. Mulțumim, Ricardo. Peter Van Dalen acum. Apoi Werner Kuhn. Și apoi Riyad. Am întrebări pentru doi dintre experți. Profesorul Van Notheim și domnul Van Grobkoven. Dacă bine am înțeles, ori e marină protejată, este o arie marină unde există un bun plan de gestiune. De fapt, nu e nevoie de această zonă dacă există un plan bun de gestiune. Am înțeles corect? Sau ambii experți, de fapt, au spus că în Marea Nordului poate exista un plan de gestiune, dar tot mai e nevoie de o arie marină protejată. Aceasta este prima mea întrebare. În al doilea rând, uh, profesorul Van, uh, von Nordheim că Olanda în ceea ce privește zonele uh, Natura 2000, este un lider în spațiile de uh, pescuit. Însă aici cred că nu a fost luată în calcul uh, Germania. Aș vrea, deci, să înțeleg dacă l-am înțeles bine pe domnul von Nordheim sau dacă dânsul crede că atunci când e vorba despre pescuit și um, zonele Natura 2000, Olanda a făcut mai mult decât suficient. Sper că cei doi experți pot să-mi răspundă la aceste întrebări. Eu cred că această audiere este foarte importantă și ne va ajuta în munca noastră viitoare în politica pescuitului în Uniunea Europeană. Și am luat și eu la cunoștință cu atenție faptul că Natura 2000, uh, dosar care ne preocupă foarte mult în ultima vreme, um, este un proiect central uh, în contextul uh, directivei cadru și a directivei privind protecția păsărilor. Se spune că doar 0,3% din dintre, uh, din ape sunt aceste zone protejate. Și restul ar trebui să rămână utilizabil, uh, ape utilizabile în cadrul unor planuri de gestiune rezonabilă. Și dacă ne uităm la evoluția pescuitului în 20 de ani, la cote, la mărimea flotelor, flotelor noastre, uh, situația este, tendința este degresivă. Cred că avem uh, o treime din uh, uh, capacitatea pescuitului pe care o aveam în 1990. De aceea cred că este necesar ca tocmai la elaborarea planurilor de gestionare să nu fie introduse o grămadă de dispoziții uh, administrative care vin de sus, ipotetice, ci care să fie elaborate împreună cu utilizatorii care își câștigă pâinea uh, în acest domeniu. Asta m-ar interesa, sau din partea domnului Van Brockhoven și din partea domnului Van Nordheim, uh, cum vor să abordeze acest lucru? Pentru că avem nevoie de încredere reciprocă pentru că unele lucruri nu putem să le, gest, să le introducem doar din motive ideologice în planurile de gestionare, ci să fie fundamentate foarte clar. Fie că e vorba de reducerea uh, capturilor, capturilor accidentale, uh, păsări, mamifere, um, e important ca specia respectivă să nu sufere daune uh, de pe urma um, activității de pescuit. Și apoi, zonele de pescuit trebuie să aibă niște condiții foarte clare privind utilizarea. Deci natura trebuie să poată să trăiască, să coabiteze cu pescarii, așa cum s-a întâmplat uh, vreme de atât de mult timp până acum. Da, da. Yeah, Gormagat, I think it shows up a lot of food for thought, really. And so... Cred că foarte multe lucruri ne inspiră din cele ce auzite. Însă aspectele practice ne fac să mergem cu gândul puțin mai departe. În ceea ce privește pescuitul, uh, mi s-a spus că poate pescarii nu înțeleg neapărat regulile, încearcă să le uh, interpreteze în contextul uh, existenței lor. E clar că înțeleg însă un lucru, că nu au bani în buzunar dacă nu pescuiesc. Același lucru este valabil pentru flotele mici, cât și pentru flotele mari de pescuit. De aceea este important să implicăm și pe ei uh, la masa discuțiilor atunci când organizăm uh, planul acesta, pentru că ei știu exact care le sunt nevoile, știu cum arată lucrurile la fața locului și uneori multe lucruri dintre cele pe care le vedem uh, ne fac să credem că există diferențe între datele științifice și care dintre acestea pot fi considerate datele corecte. Deci e destul de greu să fii sigur în legătură cu datele științifice. Eu nu am răspunsul la această problemă, nu știu unde îl găsim, dar e ceva ce trebuie să reținem atunci când ne gândim la astfel de planuri. Cred că sunt foarte multe stimulente pe care le putem folosi, mai ales în ceea ce privește cercetarea. Mă gândesc chiar și la posibilitatea capturilor auxiliare, pentru că știu exact ce se întâmplă la fața locului, chiar și atunci când se aruncă peste bord, tot mai uh, uh, Uh, există pești care uh, sunt aruncați pentru că nu pot fi pur și simplu uh, înregistrați, folosiți. De asemenea, cred că trebuie să insistăm pe observație, monitorizare și implementarea măsurilor din acest uh, sector. Pentru că anumite măsuri vizează conservarea, spun că anumite zone nu pot fi foste pentru uh, pescuit, uh, poate pescarii cunosc aceste zone și nu le vor folosit de, pentru pescuit, uh, altele însă li se par accesibile. Poate e bine să folosim un sistem uh, de uh, semnalizare comună pentru astfel, comun pentru astfel de zone. Cei care sunt afectați cel mai mult, deci trebuie chemați la masa discuțiilor atunci când gândim planurile Așa am putea, eventual, uh, încerca măcar să facem niște progrese. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Mai am două solicitări de intervenții și apoi dăm cuvântul uh, experților. Renata. Non volevo intervenire, poi in realtà, oltre le audizioni molto utili sulle... Mulțumesc, n-am vrut să intervin, dar totuși. Uh, a fost foarte interesant să ascult pe intervenienți, însă n-am înțeles foarte bine. Uh, se pare că tratăm uh, subiecte separate între ele. Audierea președintele ne vorbea despre condițiile, de, condițiile pieței și consumului de pește la nivel european. Uh, și se spunea că um, europenii consumă din ce în ce mai mult pește, ceea ce e bine din punct de vedere alimentar. Pentru că peștii sunt o sursă de proteine, în același timp Flotele europene uh, uh, sunt în scădere. În Italia doar 14% din peștele consumat provine din pescuitul artizanal, restul provine sau din pescuit industrial, care nu e afectată deloc de aceste arii marine, sau provine din alte părți, poate din acvacultura neeuropeană. Deci, pe de o parte spunem că crește consumul, Însă nu ne întrebăm dacă acest consum e coerent cu politica comună de pescuit sau cu politica de pescuit la nivel mondial. Și pe altă parte vorbim de aceste arii maritime protejate. Eu sunt convins de rolul lor pozitiv pentru că uh, servesc la sporirea stocurilor de uh, pește, dar mă întreb cum anume pescare și comunitățile locale care sunt uh, acolo la fața locului. De ce, de ce acestea nu doresc aceste zone? Mi se pare evident. Uh, unde au fost acceptate aceste arii? Unde, acolo unde au fost implicați încă de la început pescarii locali. Că dacă nu, pescarii artizanali uh, nu percep decât uh, uh aceste zone decât ca fiind noi reguli pe care le impunem uh, de sus. De ce trebuie să ne concentrăm asupra exemplelor bune unde pescarii au fost implicați încă de la început. Uh, doamna de la WWF dădea niște exemple, cred că sunt și altele în insulele Azore, poate în Germania, vine exemple care funcționează astfel. Însă, în majoritatea cazurilor, în Liguria avem două uh, arii maritime care funcționează bine, însă pesca- pescarii au fost uh, implicați. Însă, în jurul arii protejate se utilizau sisteme de pescuit tradițional, însă noi, cu regulile noastre, le-am interzis. Dacă am reușit să avem și aceste arii protejate, dar să dăm și pescarilor posibilitatea de a folosi propriile mijloace tradiționale de pescuit. Și aici uh, zonele acestea protejate au un efect pozitiv, însă dacă coordonăm sectoarele, să nu vedem lucrurile compartimentat, că altfel lucrăm paralel și nu ne intersectăm niciodată. Merci beaucoup et pour terminer, Madame Tomazic, la Croatie. Mulțumim și pentru a termina. Doamna Tomașic. Foarte concret, regiunea Iabucca este cea mai mare zonă protejată, se găsește între Italia și Croația. Iar uh, pescarii spun că trebuie să nu mai pescuiască în această zonă și au convenit uh, că uh, această oprire a activității uh, trebuie să se facă imediat. Croația a trebuit să, să se asigure că pescuitul în această zonă uh, continuă din cauza anumitor presiuni la care a fost supusă, însă trebuie să uh, ne asigurăm că totuși zona va reuși să fie uh, protejată, pentru că este o zonă unde crevetele se poate uh, reface. Uh, am adresat această întrebare și comisiei. vreau să știm cum am putea opri pescuitul în această zonă. Mulțumesc! Vom da din nou cuvântul experților uh, noștri. Oricare dintre dumneavoastră poate lua cuvântul în funcție de întrebările pe care le-a primit. Je vous Yeah. Um, I, I switch now to English. I, I think for some of you it might be easier. Da, o să trec la engleză, acum cred că va fi mai ușor pentru unii dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările numeroase. E ok dacă vorbesc engleză? Întreabă expertul. O, câțiva dintre dumneavoastră ați uh, menționat chestiune care sunt foarte uh, de interes și nu am timpul și nici colegii mei să răspund la toate. Deci vreau să încep cu întrebarea de principiu pe care a adresat-o doamna Rodust. De ce, dumneavoastră, de ce noi nu reușim să ajungem la pescare în efortul acesta comun de a îmbunătăți în cele din urmă stocurile de pește uh, și prin mecanismul MPA-urilor, zonelor marine protejate. Pentru că de la bun început să fie clar, conform conceptului Natura 2000 al Uniunii Europene, zonele marine protejate nu uh, sunt menite să îmbunătățească um, stocurile de pește, dar știința în întreaga lume a arătat în foarte, foarte multe cazuri că um, rezervele piscicole se îmbunătățesc și acum tocmai se îmbunătățesc pur și simplu și nu să ne și exemplu creveților acum. În Africa de Sud, în zonele costiere, a fost o bătălie îndelungată, întrebându-se dacă ar trebui să se desemneze o zonă protejată. Atunci a fost un act administrativ și acum, uh, în zonele respective, au crescut atât de mult stocurile de pește, uh, Um, în zona uh, protejată și în afara acestea, încât uh, pescarii uh, au captori mult mai mari în afara zonei protejate decât înainte în zona respectivă. Și trebuie să vă spun că am obosit și eu, după ce de 25 de ani vorbesc cu oameni de știință din domeniul pescuitului, pe de-o parte, care înțeleg foarte bine argumentele și în același timp discut cu politicieni cu cei, sau cu cei care spun că vorbesc în numele comunităților de pescuit, care spun argumentele dumneavoastră nu sunt valabile, nu funcționează, pentru că poate că de asta pescarii nu vor să vorbească cu conservaționiștii. Eu sunt un funcționar uh, german și în mod repetat aud acest argument. Uh, a, veniți cu niște argumente care nu sunt destul de științifice. În cazul Germaniei, de exemplu, în estul Germaniei, am observat reducerea industriei de pescuit. Uh, domnule Kun, cred că dumneavoastră știți mult mai bine decât mine. Suntem undeva la 10% din flota de pescuit și din persoanele care sunt active în domeniul pescuitului, sau poate 15% din ce aveam uh, la începutul anilor 90. Niciunul din cazuri nu a fost uh, forțat, uh, nimeni n-a fost forțat să renunțe din cauza activităților de conservare a naturii. Nu există nicio zonă mai neprotejată acolo care să fie interzisă activitatea de pescuit. Știți foarte bine acest lucru dumneavoastră. Și atunci când am dat acest exemplu din Germania în prezentarea mea, nu vreau să spun că Germania este singurul caz și Uh, e nevoie de, s-a întrebat unde e nevoie de regulamente pentru zone protejate. Am vrut doar să exemplific că în acest caz unde uh, suntem într-o situație dificilă și în țările de jos știu că industria peștelui este într-o situație dificilă. Acum două săptămâni am fost în Mallorca și am discutat cu cineva la Ministerul Mediului care are o administrație de pescuit în competen- sub competența sa. Uh, și pescarii din Maiorca cer să se desemneze, să se stabilească zonă maritimă protejată. Un mesaj foarte puternic pe care îl trimit ei pentru că rezervele piscicole au fost uh, um, scăzute prin supraexploatare încât vor să crească cu 20% o zonă maritimă protejată pentru că ei uh, cred că vor, uh, se vor reface rezervele piscicole ca uh, în urma acest, desemnării acestei zone. Deci un semnal foarte clar. Trebuie să oprim odată acest șantaj, cum că conservaționiștii sunt niște oameni uh, cu intenții rele, uh, care nu au argumente științifice valabile. Poate de asta nu reușiți să vă uh, așezați uh, la aceeași masă și să vă puneți de acord. Și în anumite zone ca Mallorca există un exemplu și se vor observa, uh, progrese în următorii ani, pentru că vor să crească zonele marine protejate de 10 ori uh, în zona Maiorcăi. Apoi, un alt punct care a fost interpretat greșit, îmi cer scuze, domnule Cun, din nou mă refer la dumneavoastră. Atunci dacă spun eu că doar 0,3% din propunerea guvernului este o zonă închisă pescuitului, nu înseamnă că uh, e vorba de valoarea de 0,3%. Eu am spus că întreaga zonă trebuie să fie reglementată, dar în grade diferite. Asta am vrut să spun e foarte clar. E clar că avem nevoie de mai mult de 0,3% din suprafață să fie desemnată zona închisă pescuitului. În momentul acesta nici nu încercăm să facem mai mult, dar din punct de vedere ecologic e nevoie de mult mai mult pentru zonele maritime protejate, tocmai pentru a putea studia dacă zona maritimă protejată face ceea ce noi sperăm că face. Și aici pot să mă cer cu colegul din uh, țările de jos, în orice caz, nu știu care sunt cifrele corecte, dar nu 0,3% suprafață închisă scriptură, pentru că întreaga Marea Nordului, sistemul pe care îl avem, a fost schimbat pe parcursul la 100 de ani. Uh, nu mai există uh, platformă continentală sau nici nimic pe fundul mării nu mai e cum era acum 100 de ani și nici comunitățile de pescari nu mai sunt aceleași. Uh, deci e nevoie să vedem măcar 5 ani Uh, ar trebui, deci, să se stabilească o perioadă de cel puțin 5, 5 ani de, în care să nu se intervină în niciun fel pentru a vedea cum se dezvoltă și cum se reface zona respectivă. Și putem, poate putem să discutați așa cu pescarii. Bun, uh, lăsați o zonă măcar 5 ani de zile nu vă apropiați de ea și poate puteți să primiți niște despăgubiri, niște, uh, niște plăți compensatorii um, pentru faptul că nu uh, pescuiți, nu intrați deloc într-o anumită zonă. Și apoi să vedem după cei 5 ani ce anume, uh, cum s-a schimbat zona respectivă. Mă voi opri aici, dar cred că este, eu cred că de asta nu reușim să ne punem de acord. Ar trebui să încercăm uh, să discutăm și să nu începem cu suspiciuni de la început. Quelle leçon! Da, iată ce lecție ne dă profesorul Van Orden. A fost o lecție sau poate chiar un discurs uh, de tip militant. Să știți că aici la Parlamentul European uh, aleșii sunt, sunt respectabili și suntem uh, primii uh, protectori ai mediului. Asta facem în fiecare zi, apărăm uh, propriile resurse. Deci, mă rog să lăsați lecțiile, domnule profesor. Les pêcheurs, les ONG les... Să nu uh, opunem uh, ONG-urile pescarilor și oamenilor de știință, că nu știu dacă vom ajunge undeva așa. Mulțumesc uh, pentru mărturie, dar asta am simțit uh, ascultându-vă. Mai, au mai fost alte întrebări, deci sunt și alte răspunsuri. Vă rog, domnul Gonsalves. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că discuția e foarte interesantă, întrebările au fost și foarte importante. Sigur că nu avem timp să răspundem tuturor E un subiect foarte important și e nevoie de o analiză amănunțită. Așa. Însă aș încerca să mă transmit câteva mesaje după ce am ascultat ce ați avut de spus. Pe de o parte, cred că sunt exemple foarte bune de cooperare între uh, pescari și conservaționiști. Și aceste exemple bune trebuie să fie mai bine promovate și uh, să fie cunoscută de public. Astea sunt cazurile când poți vedea foarte clar cum treci de la o abordare uh, compartimentală la o politică sau o abordare mai largă, că despre asta vorbim când e vorba de protecția oceanelor și statele membre au responsabilitate pentru conservarea oceanelor. Deci, pe de-o parte, ne dorim o economie albastră în care să prospere activitatea de pescuit, una durabilă, asta este cuvântul cheie. Pe de altă parte avem uh, responsabilitatea de a ne păstra oceanele uh, în regulă și nu sunt deloc în regulă și pe de altă parte nu trebuie să uităm că oceanele înseamnă sălbăticie, deci nu putem compara oceanele cu uh, sistemele noastre de protecție a animalelor sau a uh, Asta înseamnă acvacultură, ceea ce este un mod diferit de a produce biomasa din oceane. Sigur, pescuitul înseamnă extragerea uh, biomasei din oceane. Deci trebuie să ne confruntăm cu realitatea, cu toate datele științifice de care dispunem și asta înseamnă că nu vor, nu vor mai fi pești pe viitor dacă vom continua să facem lucrurile așa cum le facem astăzi. Asta este clar deja de zeci de ani. Și Știrea bună e că există totuși soluții și aceste AMP-uri sunt doar una din soluții. Nu sunt un panaceu universal eh, pentru a eh, rezolva problemele sustenabilității bazate pe gestionarea resurselor. Eh, AMP-urile sunt o soluție pentru conservarea oceanelor, sigur, și au și beneficii colaterale dincolo de cele uh, de conservare uh, de mediu, uh, aduc beneficii asupra activităților de pescuit. Sunt mai puțin de 10% zone fără pescuit. Mai mult de 99% din zonele oceanului sunt supuse pescuitului. Deci aia urile nu sunt o problemă. Este și un mesaj important. Amperurile pot constitui soluția. Ar fi dificil, poate, de uh, pus în aplicare. E nevoie, desigur, de implicarea uh, actorilor implicați cu obiective clare încă de la început, dar uneori asta uh, creează confuzie, pentru că uneori se stabilesc că uh, se înființează AMP-uri pentru uh, scopuri de conservare. Uh, și altădată nu se poate conecta asta cu obiectivele. Deci dacă înființez un AMP uh, pentru scopul de pescuit, trebuie spus asta la început și apoi uh, întregul mod de a gândi acest, acest AMP trebuie adaptat, monitorizat și trebuie să fie pus în aplicare ca să se atingă rezultatele dorite. Dacă ne gândim puțin la ce facem și ce am făcut până acum cu oceanele, e să, că de acum este să spunem că trebuie să începem să trăim nu, nu din dobândă, ci și din capitalul uh, ecosistemelor. Sigur, astăzi dobânzile sunt mai scăzute și de aceea vedem uh, cifrele acelea scad stocurile, cad, uh, scade numărul pescarilor, o industrie în criză, dacă vreți. Deci AMP-urile reprezintă o soluție de a restaura acest capital natural și poate are efecte benefice asupra industriei dacă sunt stabilite într-un mod uh, coerent ecologic. Asta este provocarea. Pentru că, oricum, chiar dacă dorim gestionarea uh, activităților de pescuit cu regulile actuale, tot trebuie să se întâmple în mod natural. Nu, a, nu se întâmplă datorită AMP-urilor. AMP-urilor. Uh, ori de câte ori eh, se discută schimbările în activitățile de pescuit, sigur, eh, pescarii rezistă, că e normal, că e în interesul lor, trebuie să ne gândim la asta, dar aspectul cheie în legătură cu coerența abordărilor noastre eh, e că încă nu, cred că încă nu cred că avem o abordare coerentă, ci încă discutăm diferite domenii de acțiune, dar fără a le integra, fără a integra aspectul conservării mediului cu cel al pescuitului ca să avem o economie albastră înfloritoare, că ăsta până la urmă este subiectul audierii noastre. Apoi, dacă ne gândim puțin la lucrurile acestea, noi nu gestionăm uh, terenurile cultivabile așa cum gestionăm oceanele, că nu are mai niciun sens. Dacă oceanul este sălbăticie, atunci trebuie să ținem cont de faptul că noi trebuie să explorăm această sălbăticie. Dacă vrem să avem o rețea coerentă de amp trebuie să ținem cont că trebuie să știm unde sunt habitaturile, ce procentaje acestea sunt protejate, ce tipul de specii uh, de interes uh, de, de a fi conservate sunt în aceste AMP-uri și dacă dorim să utilizăm acest instrument pentru gestionarea pescuitului, atunci haideți să o facem. Pot funcționa și vor funcționa și pentru gestionarea pescuitului, însă uh, cu implicarea industriei și uh, dacă sunt gândite pentru resursele specifice care se dorește a fi gestionate. E diferent să gestionezi un ecosistem în Marea Nordului uh, sau uh, un ecosistem din sudul Europei care e mult mai diversificat, multispecii, și uh, are nevoie de instrumente foarte diferite decât cele pentru cele alte regiuni. Așadar, în încheiere, spun că trebuie să clarificăm uh, scopul instrumentelor pe care le folosim, atât uh, ce privește pescuitul, cât și în aspecte legate de conservarea mediului. Obiectivele sunt un aspect cheie în discutarea acestui subiect și încă ceva în legătură cu aspectul securității alimentare, e un aspect interesant, cred eu, și spun asta, cred că Mm, la scară locală ar putea fi o problemă securitatea pentru că unii pescari nu au pur și simplu altă opțiune decât să uh, pescuiască într un anumit uh, sistem și acolo securitatea poate fi o provocare, însă securitatea alimentară nu e o problemă la scară globală. Avem uh, suficient, suficiente resurse alimentare ca să hrănim oamenii de întreaga lume, deși, lume, deși în acest moment nu o facem, știm asta. Deci securitatea alimentară este o problemă de care ne ocupăm cu alte instrumente, de exemplu acvacultura, care este în creștere în în ultimii 10 ani, ceea ce ne arată că e un business care va dura și pe viitor și probabil că pe viitor vom extrage majoritatea biomasei produse din produsele oceanice. Mulțumesc! Merci, monsieur Gonzalez. Oui, je vous en prie. Allez-y. Vă rog, domnule Gonzalez. Domnul Van Breckhaven. Vecinii mei, ambii aici, a spus că 99% din oceane este pescuit și că în Marea Nordului nu există practic nici o zonă cu fund marin care să nu fie pescuită. Săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, va apărea un articol în jurnalul științific uh, uh, al proiectului Bentes. Puteți să intrați pe site bentes.eu pentru a vedea exact cum este situația Marea Nordului. Marea Nordului este una dintre cele mai intens pescuite mări din lume. Dacă vorbim de 37% din uh, fundul mării care nu este uh, Uh, pescuit în uh, toată zona Mării Nordului, atunci aș fi foarte surprins dacă 99% din uh, totalul oceanelor lumii sunt pescuite. Avem noi dovezi acum și e interesant să vi le aduc atenției. Apoi, în ceea ce privește dovezile, imaginea că nu vor mai exista pești în mare dacă continuăm cum o facem în prezent, poate că ne bazăm pe documentul domnului Poli, care este cercetător, uh, ce a publicat un document care spunea asta acum 10 ani și care se baza pe extrapolarea uh, datelor obținute timp de câțiva ani în domeniul pescuitului, uh, obținute în căi, pe căi discutabile. Această lucrare trebuie citită pentru răspunsurile la ea, pentru că pur și simplu a fost uh, descalificată de uh, mediul academic. Deci există dovezi care susțin altceva. Revenind la întrebările dumneavoastră. A spus că pescarii vor rezista la orice încercare de schimbare. Eu, din experiența mea, pot să vă spun că nu e chiar așa. Eu nu sunt pescar, doar cercetător care lucrează în domeniul pescuitului, însă îi cunosc pe pescari suficient de bine încât să înțeleg că ei vor accepta niște dovezi clare. Însă sunt mulți care sunt uh, convinși doar de dovezi serioase și eu cred că de asta uh, avem noi nevoie mai mult acum. Dați-mi voie să-mi caut ideile mâzgălite pe această pagină. AMP-urile și stocurile de uh, pești în Marea Nordului, deocamdată nu am uh, văzut dovezi concrete legate de acest efect de domino care să se petreacă în Marea Nordului. Intervenție fără microfon din partea uh, domnului Von Nordheim. Da, sunt uh, dovezi legate de recifuri de color, ma, coral, mai ales, dar nu prea avem din acelea în uh, uh, Marea Nordului, mai degrabă în Marea Mediterană. Și ajung la următorul punct. AMP-urile, în ceea ce privește obiectivele pentru care au fost uh, create, aspecte pe care eu le-am uh, amintit în prezentarea mea, e bine, aceste zone sunt zone gestionate, nu puțin gestionate. Uh, și stocurile de pește, cel Marea Nordului, vă asigur că sunt bine gestionate. Nu avem nevoie de AMP-uri pentru gestionarea stocurilor de pește din Marea Nordului, dar le putem folosi oare pentru asta? Uh, da, le putem uh, folosi pentru anumite specii vulnerabile bine definite. Și cred că aici se creează o confuzie, uh, că nu înțelegem exact de ce sunt gândite aceste AMP-uri, care este obiectivul lor dacă ele e să protejeze anumite specii vulnerabile și explicit, definite, nu avem nevoie de uh, amintirea unor efecte de domino care nu au fost demonstrate pentru Marea Nordului. Pentru a conchide eventual, apelul vecinului meu de a face cercetări în Marea Nordului uh, în legătură cu închiderea anumitor zone de pescuit pentru o perioadă de 5 ani, e bine, această lucrare recentă pe care am mintit o vorbește de o perioadă de trei ani doar. Dacă am extinde uh, lucrurile la cinci ani, schimbările ar fi mai uh, reduse. Însă e clar că pentru rezultatele acelea pe care le-ați amintit ar fi nevoie de o perioadă mai lungă de 5 ani. Trebuie deci să mai studiem cazul, să vedem cum arată un ecosistem care nu este pescuit foarte multă vreme. Uh, în Marea Nordului stocurile sunt dinamice natural. Deci, cred că nu ar fi nevoie de asta de perioadă. Mulțumesc. Mulțumim. Mă voi adresa dumneavoastră folosindu-vă prenumele, pentru că numele este foarte dificil. Doamna uh, Burges a solicitat să intervină. Vă mulțumesc foarte mult. Eu voi răspunde la comentariile ultimului vorbitor înainte să răspund la câteva întrebări specifice ale doamnei Rodus și ale profesorului Santos. Uh, Cred că unul dintre lucrurile pe care le-a neglijat un european sau le-a uitat, nu le-a luat în calcul, este uh, schimbul uh, legat de eforturi uh, pentru zona de pescuit în ultimii 5 ani. Nu pun în discuție lucrarea dumneavoastră pentru că nu am citit-o, probabil că alți colegi academic v-au revizuit-o, însă nu putem spune că pescuim un pește la aceeași rată pe care o folosea pescarii în anii 50. Haideți să ne gândim puțin la modul în care uh, sunt pescuiți peștii astăzi, la tipurile de nave, la motoarele pe care acestea le aveau. Uh, nu putem să spunem că volumul pescuit este același ca acum 60 de ani. Uh, noi uh, pescuim acum mai la adâncime, uh, pescuim mai departe, pescuim mai intensiv pentru aceleași volume. Pentru că altfel orice spuneți este lipsit de fundament. În ceea, ce privim, în ceea ce privește zonele marine protejate, cum spuneau doi dintre estimații mei colegi, uh, ele nu reprezintă o soluție care se aplică în toate cazurile. Aceste AMP-uri ar trebui definite prin uh, obiectivele de management ale unei anumite zone. Astea pot să aibă legătură cu conservarea sau cu alte aspecte, cum s-a uh, descris anterior. Doamna Briană. Uh, a subliniat un aspect relevant și anume că AMP-urile funcționează foarte bine atunci când pescarii sunt implicați de la început. Și pot să vă dau două exemple, le-am amintit în prezentarea mea, um, exemple, exemple științifice uh, din Marea Mediterană, unde am lucrat uh, în colaborare cu comunitățile de pescar la stabilirea AMP-urilor. Comunitățile locale care au fost implicate la bun început, au fost implicați în procesul de gândire a acestor zone uh, și măsurile uh, eficiente au inclus următoarele principii. Ele trebuie bine gândite, trebuie să se situeze în zona potrivită și să aibă mijloacele prin care se pot obține obiectivele legate de gestiune. Ele trebuie să uh, poată fi atinse de-a lungul timpului. Și aceste obiective trebuie să facă parte dintr-un plan de gestiune integrat și trebuie finanțate așa cum trebuie. Și uh, apoi, un ultim aspect foarte important, uh, implicarea comunităților locale este critică pentru uh, succesul AMP-urilor. Este una dintre provocările cu care ne confruntăm când ne uităm la diversele mări regionale din Europa. Însă, avem ocazia autentică cu instrumentele legislative existente Uh, uh, și cu, ca, ca Parlamentul și Uniunea Europeană să asigure uh, guvernanța nu doar pentru mările europene, ci uh, și pentru uh, spațiul internațional. Există o directivă cadru pentru strategia maritimă, putem face asta și prin intermediul uh, politicii comune din domeniul pescuitului, avem planuri și programe și avem ocazia, practic, să integrăm activ mediul marin uh, pentru beneficiul uh, comunităților și al nostru, al tuturor, până la urmă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă Bugesum Garcia, pentru a termina. N-am avut onoarea să beneficiez de întrebări directe, însă aș dori să contribui la această dezbatere, dacă îmi permiteți, poate pentru a clarifica anumite aspecte. Uh, punctul meu de vedere a fost unul global, nu a fost unul uh, european. Uh, prin urmare, asta nu a incitat participanții să-mi adreseze întrebări precise, însă atunci când inventăm ceva precum AMP-ul, e interesant să vedem ce au făcut și alte state timp de 20-30 de ani înainte să ne decidem noi ce am face la noi acasă. De exemplu, în ceea ce privește efectul de domino, se tot vorbește despre el, uh, dar pescanii, pescarii spun nu că nu există acest uh, efect uh, anunțat de ecologiștii marini. Și eu sunt ecologiști marini, eu am închis anele, apele din Cipru pentru 3 ani, în anii 80 și în 10 luni am reușit să recreăm ecosistemul și biomasa. Asta înseamnă că o simplă măsură de pescuit, de exemplu, o închidere uh, sezonieră pentru a nu uh, pescui puietul, a permis recrearea biomasei. Uh, biomasei unei țări întregi în 18 luni. Dar asta înseamnă că acesta este panceu universal. Efectul de domino funcționează doar dacă pescuitul în exterior este controlat, pentru că de îndată ce pleacă pește din AMP, imediat este prins și uh, ajunge în plase și asta bineînțeles că efectul de domino, asta înseamnă că bineînțeles efectul de domino există, dar nu este resimțit. Deci nu e suficient să punem MP-urile în zone supraexploatate câtă vreme nu reglementăm uh, pescuitul și în afara acestei zone, pentru că altfel uh, această zonă nu va face nimic bun. Asta s-a întâmplat și în Africa, pentru anumite zone, s-au făcut analize economice și știți, uh, uh, economiștii plătiți de Agenția Internațională pentru Pescuit, care a finanțat uh, respectivele zone, au spus că, da, sigur, aceste zone trebuie să aibă un cost asupra Uh, comunităților, dar cum nu avem date, mi uh, se pare că costul ar putea fi zero pentru respectivele comunități. Asta a spus economiștii. Apoi încercește securitatea alimentară. S-a vorbit mult despre AMP și despre transferul eforturilor. Acest efort ar trebui însă um, tăiat, nu transferat. Uh, câtă vreme el este transferat, creează probleme în exterior și sunt foarte multe exemple de astfel de măsuri, de decizii catastrofale. În Canada, da, de exemplu, s-au format astfel de zone um, și în zona canionului s-au retras speciile de pești care acolo au fost uh, pur și simplu masacrate, pești care de fapt au plecat din zona protejată. Nimeni nu și-a imaginat uh, că răspunsul sectorului ar putea fi atât de prost. Și asta este o problemă, pentru că nu există analize serioase ale scenariilor care să permit uh, o estimare a ceea ce s-ar putea întâmpla în interiorul zonei și în afara ei. În Africa am văzut că s-a stabilit un AMP care a avut uh, niște efecte groaznice, adică sate întregi au dispărut, uh, zone de pescuit care și-au schimbat dimensiunea, pescari care s-au lăsat de meserie și așa mai departe. Uh, din păcate, adesea aceste zone sunt stabilite fără analize și vă dau un exemplu, pentru că s-a spus uh, că aceste zone au uh, efecte și nu văd de ce mai discutăm asta. Una dintre statele cele mai dezvoltate în ceea ce privește protecția mediului este Australia. Ea are experți foarte mulți în domeniu și recent, în Marea Barieră de Coral, Uh, s-a uh, pasat cantitatea de rezervă uh, în marea barieră de corali în proporție de 40%, s-a trecut la 30 la 40% de protecție Pur și simplu pescarii și-au uh, pierdut, unii dintre ei, uh, o parte din uh, venituri din pescuitul din acele zone, dar au primit niște bani pentru asta și asta a costat 11 milioane de dolari. Când procesul de compensații însă s-a încheiat, guvernul ajunsese să plătească 315 milioane de dolari canadieni. Deci, uh, pur și simplu nu s-au calculat uh, valorile reale ale pescuitului. Apoi, s-a prevăzut uh, că capturile în aceste zone um, urmau să scadă cu 30% pentru că vor fi oprite activitățile de pescuit. Însă ni s-a spus că la un an, un an jumătate după aceea, capturile în exterior um, vor fi recuperate cu totul 30%, aceste 30%. 10 ani mai târziu, flota externă nu a recuperat nici măcar o tonă. Nu știu unde e spillover-ul, efectul de domino, însă se pare că acest efect asupra uh, pescuitului uh, în afara acestor zone nu a crescut. Deci putem uh, examina aceste zone pentru a înțelege lucrurile, dar deocamdată nu știm exact ce s-a întâmplat. Deci, în general, zicem că nu trebuie să generalizăm lucrurile pentru AMP-uri și de aceea vă dau aceste exemple, ca să înțelegeți că trebuie să analizăm totul de la un caz la altul. Vă mulțumim pentru această interpretare, însă, din păcate, trebuie să ne oprim uh, aici. Nu putem continua ședința dincolo de ora 18.30 de minute. Aș vrea să mulțumesc mai întâi în numele uh, Comisiei pentru Pescuit tuturor celor cinci experți uh, pentru prezentările făcute. Ne-ați demonstrat tot interesul pentru AMP-uri, dar știam deja că sunteți interesați de acest lucru, dar în concluzie pot să spun că vom dezvolta cu siguranță AMP-urile. Încă o dată, în cadrul uh, unei colaborări uh, necesare între oamenii de știință, cercetători, uh,